Colleghi. Dragi colegi, propun să începem. E o după masă foarte intensă, cu discuții foarte interesante. Vom avea un schimb de păreri cu domnul Egemen Baghiș, ministru turc pentru afaceri europene și negociator șef. De asemenea, avem plăcerea de a-l avea alături de noi pe noul ambasador, domnul Selin Cunerad, nou numit, pe care îl salut. Și, evident, un călduros bun venit domnului ministru Baghiș. Sunt încântat de faptul că ați reușit să ne răspundeți la invitație într-un moment în care subiectul Turciei este unul extrem de actual în Parlamentul European dat fiind că trebuie să discutăm despre raportul privind progresele înregistrate de țara dumneavoastră, Turcia, în efectuarea reformelor. Colega noastră, doamna Omen Ruiten, este responsabilă pentru acest raport. După cum știți, domnule ministru, în rezoluția prezentată de președintele Albertini, care a fost discutată săptămâna trecută, subliniază Turcia, menționează Turcia alături cele, de celelalte țări. Turcia ocupă un uh, loc important în interesele noastre și mesajul transmis este unul de încurajare pentru pașii pozitivi făcuți deja în diferite domenii și mai ales de motivare, de stimulare, de efectuare de uh, pași suplimentari, mai ales în sectorul minorităților, inclusiv a celor religioase, în reforma justiției, libertății de exprimare și uh, alte subiecte similare. Stimate domnule ministru, înainte de a vă da cuvântul, aș dori să urez bun venit alături de noi colegului Enchiar Ormel, pe care îl salut președintele Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul olandez și vicepreședinte al Comisiei NATO, care este în vizită la Bruxelles și care și-a exprimat dorința de a participa la întâlnirea noastră. Nu știu unde este exact în sală, nu știu dacă a ajuns, dar în orice caz când va veni um, îi dorim bun venit. Domnule ministru, știu că nu aveți foarte mult timp la dispoziție, așa că vă dau cuvântul și încă o dată bun venit alături de noi. Mulțumesc! Domnule președinte, distinși membri ai Comisiei de Afaceri Externe, doamnelor și domnilor, pentru mine și noul nostru ambasador este o mare plăcere să fim astăzi aici alături de dumneavoastră, mai ales după în intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și după uh, numirea cele de-a doua comisii Barroso. Uh, am venit aici să vorbim despre acest subiect extrem de interesant, integrarea Turciei în UE. Îi mulțumesc domnului președinte Albertini pentru invitație și domnului vicepreședinte Provera pentru că mediază această întâlnire. Întâlnirea aceasta a fost organizată la un cel mai potrivit moment, fiindcă acum putem să ne uh, prezentăm sentimentele în mod deschis, Apreciez foarte mult instituția dumneavoastră. Parlamentul European și Comisia dumneavoastră joacă un rol important în structurarea viitorului european, dat fiind că Parlamentul European este singura instituție aleasă în mod direct de cetățenii europeni și dat fiind că această comisie joacă un rol esențial în structurarea politicii externe a Uniunii Europene, cred că avem foarte multe de discutat și foarte multe opinii de împărtășit. Este nevoie de o mai bună înțelegere, de o mai bună comunicare între cetățenii europeni și cetățenii turci. Iar dialogul între noi și dumneavoastră, relațiile interparlamentare vor juca un rol esențial în garantarea înțelegerii dintre cetățenii noștri. În ultimii ani am observat că legăturile dintre Marea Adunare Națională Turcă și Parlamentul European au fost din ce în ce mai intense, lucru care a dus la crearea unei platforme pentru o mai bună înțelegere reciprocă. O mai bună înțelegerea Turciei și a aderării Turciei, precum și a reformelor care se petrec la noi. Turcia este un subiect destul de des dezbătut în această instituție, după cum a spus domnul Provera. De aceea este foarte important ca și noi să ne prezentăm poziția în fața dumneavoastră într-un mod foarte clar. În acest context, aș dori să mulțumesc doamnei Ria Oman, buna mea prietenă, care este raportarea pentru Turcia și care a lucrat pe acest subiect, Turcia și Uniunea Europeană, în ultimii ani și care a adus niște contribuții foarte importante la intensificarea nivelului de înțelegere. Dragi membri, la inițierea, la începutul perioadei Lisabona, se pare că prioritățile sau provocările asumate de Europa uh, sunt cunoscute. Europa dorește să fie un actor și un partener global. Este nevoie de noi surse și noi rute de transport de energie, rute care să ofere siguranță. Schimbările climatice reprezintă un subiect la care cu toții trebuie să ne gândim criza economică și nevoia de noi piețe, problema șomajului, problema imigrației ilegale și nevoia de integrare în societatea europeană a migranților legali reprezintă toate subiecte extrem de importante lupta împotriva terorismului, eforturi de combatere a traficului de droguri și narcotice în Europa, promovarea democrației și buna guvernanță precum și crearea de dialoguri și schimburi interculturale, reprezintă tot atâtea subiecte la care cu toții trebuie să ne gândim. Acestea sunt niște provocări comune. Și când ne gândim uh, la toate aceste uh, chestiuni, vedem că Turcia uh, reprezintă un far al speranței, fiindcă nu suntem partea problemei, ci partea speranței. Rulia, uh, Turcia joacă un rol foarte important. Înainte încă de a deveni membru, suntem gata să contribuim la toate aceste aspecte și chiar mai multe. Tratatul de la Lisabona plasează Europa în poziția unui jucător global. Turcia este singura țară candidată care este membra NATO, G20, Organizația Conferinței Islamice, OSCP și a multor alte organizații și este și membru cu calitate de observator a Organizației Statelor Continentelor Americane. Deci Turcia, după cum vedeți, este un jucător extrem de activ. Suntem foarte mândri de activitățile noastre ca mediator în eforturile de pace. De curând am avut patru runde de discuții între Siria și Israel. Am mediat discuțiile dintre Afganistan și Pakistan și Turcia a fost singura țară care a reușit să aducă împreună liderii celor două țări. De asemenea, am asigurat comanda forțelor ISA în Afganistan pentru cea de-a treia oară. În prezent uh, asigurăm negocierile dintre Liban și Israel, Rusia și Georgia, Siria și Irak, Bosnia și Serbia, toate aceste lucruri uh, concomitent. De asemenea, încercăm să stabilim un dialog și o mai bună înțelegere între Statele Unite și Iran și restul lumii occidentale. Cred că toate aceste lucruri sunt esențiale și cu toți urmărim același scop. S-ar putea să avem uh, probleme poate datorită tradiției de comunicare din partea noastră de glob. Uneori noi avem concepte diferite cu care lucrăm, dar vreau să vă asigur de faptul că Turcia va continua să fie o parte a acestor inițiative de asigurare a păcii în regiune. În Turcia avem un proverb, dacă casa vecinului tău a luat foc și nu-l ajuți, până la urmă focul va ajunge și la tine. Și asta facem noi, încercăm să prevenim incendiile din regiunea noastră. Eforturile noastre nu sunt uh, conduse de ideologie sau de rudenie, ci de interes reciproc și de nevoia de intensificarea procesului de pace. La urma urmei, uh, Uniunea Europeană este cel mai mare proiect al păcii din istoria omenirii. Dacă ne gândim de ce a fost uh, înființată Uniunea Europeană și de ce este un proiect atât de succes până acum, vedem care este motivul și anume s-au împiedicat războaiele pe acest continent și asta crede și Turcia, în asta credem și noi. Credem că putem fi un bun jucător de echipă și putem ajuta la construirea păcii și la uh, oprirea viitoarelor războaie. Sunt sigur că cei dintre dumneavoastră care au urmărit dezbaterile referitoare la Turcia sunt foarte curioși uh, cum stau lucrurile cu subiectul Cipru. După cum știți, partidul al, din care fac parte a fost la putere din 2002. Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut când am venit la putere în Turcia a fost să adoptăm o nouă strategie referitoare la Cipru. Am sprijinit eforturile secretarului general de pregătire a unui plan anual, chiar am încurajat inițierea unei a patra runde de discuții între partide, lucru care a dus la pregătirea faimosului plan Anan. Chiar am încurajat și ciprioții și după ce acest plan a eșuat, datorită uh, respingerii din partea preții, prietenilor greci ciprioți, am încurajat uh, partea de nord a insulei să continue discuțiile și președinții noștri s-au întâlnit de peste 50 de ori în ultimii ani. Turcia a fost un um, suport al acestui proces. Am dorit să vedem o soluție completă care să se aplice pe întreaga insulă cât mai repede posibil, însă acest lucru trebuie să fie obținut în mod echitabil. Mesajul comun al celor doi lideri cu secretarul general al Națiunilor Unite să se ajungă la o soluție bazată pe egalitate politică bicomună este un concept respectat și sprijinit de Turcia. Am dorit ca președintele Salat și omologul său să ajungă la o concluzie, la o soluție care să fie apoi prezentată societăților lor și Turcia va sprijini alegerea ciprioților. Trecem acum prin niște timpuri foarte importante, se derulează aceste discuții și eu sunt optimist. Cred că acești doi lideri curajoși, cu sprijinul celorlalți doi lideri curajoși din Atena și Ankara, pot să ajungă la o izbândă în această situație destul de dificilă. Sigur, ne așteptăm ca toți prietenii și toți aliații noștri să ni se alăture și să uh, îi sprijine pe cei doi președinți. Cred că și ei au nevoie de stimulare și de încurajare și noi trebuie să ajutăm la găsirea unei soluții pentru Cipru cât mai repede posibil. În ceea ce privește politica europeană de securitate și apărare, Turcia este un contributor important la operațiile europene din Balcani și din alte părți. Adesea discutat și despre relațiile dintre UE și NATO și abordați problema Turciei critic și nejustificat. Poziția Turciei este foarte clară în ceea ce privește PESA ar fi neechitabil să lăsăm deoparte angajamentul Turciei și contribuția Turciei la menținerea și unui, unei stabilități regionale. Cooperarea dintre NATO și UE se bazează pe un echilibru, dezvoltarea unei culturi reciproce de transparență și cooperare. Este foarte important uh, ca în aceste activități PESA să se implice și partenerii care nu fac parte din uh, Uniunea Europeană și să pună bazele unei cooperări strategice. Uh, niciodată nu s-a dorit ca acesta să se limiteze la Berlin Plus. În prezent există un dezechilibru clar în ceea ce privește transparența și deschiderea acordată de NATO către UE și interpretarea îngustă pe care o Mm, respectă UE în ceea ce privește relațiile cu NATO. Aceeași filozofie restrictivă din partea Uniunii Europene se resimte și în ceea ce privește contactele cu aliații săi în activitățile PESA. Noi suntem uh, un aliat valoros și suntem gata să ne implicăm. În, tuda, în ciuda tuturor neajunsurilor, suntem um, cel, cel mai important contributor la aceste misiuni, lucru care dovedește angajamentul și sprijinul de care vrem să dăm dovadă noi ca stat neeuropean. De aceea, să spui că cooperarea strategică UE-NATO este blocată de Turcia um, este în totală neconcordanță cu situația reală. Și așteptăm ca acordurile încheiate între NATO și UE să fie respectate. Turcia este o țară foarte importantă și este situată într-o poziție geografică strategică. Uh, înțelegem că acest lucru aduce cu sine și responsabilități. Datorită poziționării sale geografice, Turcia joacă un rol foarte important în dialogul intercultural. Suntem în partea extrem estică a vestului și în partea extrem vestică a estului și ca o democrație europeană seculară cu o populație predominant musulmană, Turcia joacă și rolul de uh, inspirație pentru alte regiuni din Europa. promovăm valorile noastre universale și stăm ca o barieră în calea polarizării. În întreaga lume sunt 1,5 miliarde de musulmani care urmăresc îndeaproape aceste negocieri de aderare a Turciei la UE. În ziua în care am primit, vom primi o dată pentru în 17 decembrie 2004, când am primit data pentru începerea negocierilor, au fost aproximativ 430 de observatori internaționali media acreditat la întâlnirea la nivel înalt și peste 300 veneau din state predominant musulmane, lucrul care arată că acest proces este urmărit îndeaproape și Turcia înțelege că are un rol important de jucat, un rol care va duce la crearea unui mai, mul, mai bun dialog și a unui mai intens schimb cultural. În, stat, în statele europene trăiesc aproape 25 de milioane de musulmani. Turcia înțelege că mesajul transmis cetățenilor dumneavoastră musulmani, oameni care uh, Eh, sunt născuți sau născuți aici în diferite state membre UE, care sunt alegătorii dumneavoastră, consumatorii, contribuabili europeni, eh, trebuie să fie unul corect acest mesaj. Să încerci să reconstruiești zidul Berlinului pe străzile Europei și să începi să separ, să izolezi uh, diferite grupuri de oameni în statele europene, nu e o idee prea bună. Economia Turciei este de asemenea un factor foarte important. Astăzi, Turcia este cea de-a șasea economie a Europei ca mărime și a 15-a în lume. Ca membru al G20 am ajutat la conturarea economiei globale. Avem a patra forță de muncă ca mărime din Europa, cu o vârstă medie de 28. 65% din națiunea noastră este în vârstă de sub 35, lucru foarte important și uh, arată contribuția importantă pe care Turcia o poate aduce în Europa pe termen lung. În ceea ce privește aspectele energetice, Turcia este un nucleu, uh, fiindcă 70% din resursele de care are nevoie Europa sunt la nord, sud, est sau vest de Turcia și Turcia este țara unde s-a semnat acordul interguvernamental Nabucco. Turcia dorește să fie o parte a soluției energetice și să ajute Europa să își înlăture una dintre cele mai um, importante dificultăți în ceea ce privește siguranța energetică. De asemenea, sprijinim și alte proiecte, cum ar fi construirea uh, legăturilor dintre Turcia, Grecia și Italia pentru gaze naturale. Ajutăm la construcția de conducte pentru țiței de la Marea Neagră la Mediterană și de acolo în restul lumii. De aceea, Turcia va continua să joace un rol foarte important în toate aceste eforturi energetice. În ceea ce privește una dintre cele mai mari provocări pe viitorul Europei, lupta împotriva emigrării ilegale, mă bucur să vă informez că de curând, împreună cu Comisia, am anunțat că vom reiniția discuțiile privind acordurile de readmitere. Atâta vreme cât acordurile sunt bazate pe împărtășirea sarcinilor, uh, suntem și noi de acord că e o problemă comună și că împreună trebuie să găsim o soluție la această problemă. Evident, trebuie să fim și noi încurajați și sprijiniți de Comisie și de statele membre, fiindcă atunci când UE încheie acordul cu țări terțe, dorim să fim și noi implicați și să avem uh, acorduri similare cu țări cum ar fi Afganistanul, Pakistanul, Georgia și așa mai departe. În ultimii 15 ani, Aproape 800.000 de oameni au fost reținuți pe teritoriul turc, oameni care veneau din uh, țările estice. Anul trecut, 65.000 de oameni au fost reținuți în Turcia și uh, dacă se intensifică cooperarea între UE și Turcia, acest uh, cifră, acest număr se poate dubla sau chiar tripla. Așa că dorim o continuare a discuțiile, discuțiilor pe care le-am început cu comisarul Baro. Ieri am fost la Stockholm, am avut uh, o întâlnire cu doamna Cecilia Molstrom, următorul comisar, și sperăm că această problemă comună nu este lăsată doar pe umerii Greciei și Turciei, ci și altor state membre. Trebuie să ne ajutăm cu toții în prevenirea imigrației ilegale și să ne asigurăm că oamenii care au simțit într-un fel sau altul nevoia să vină în Turcia și de acolo în Europa, sunt trimiși înapoi acasă, dar într-un mod foarte uman. Be your strongest ally in the... Vom fi și în continuare cea mai puternic aliată a noastră în lupta împotriva terorismului internațional. Terorismul internațional este un subiect pe care îl cunoaștem foarte bine. Avem victime ale terorismului PKK, în, ultimele trei, în ultimii 30 de ani am pierdut mai mult de 40.000 de vieți. PKK pentru noi este ce reprezintă Al-Qaeda pentru multe state vestice și ne dăm seama că pentru ca noi să reușim să uh, punem în capăt acestei probleme comune, trebuie să avem o platformă comună de luptă împotriva terorismului. Lupta, în lupta împotriva terorismului, trebuie de asemenea să ținem cont de drepturile culturale ale grupurilor etnice. De aceea sunt membru să fiu sunt mândru să fiu membru al unui guvern care a început această inițiativă democratică. Ne dăm seama că există grupuri în Turcia care aveau dificultăți, nu aveau suficiente drepturi democratice. Din păcate, nu doar unul, ci multe grupuri, nu doar curzii, nu doar armenii, nu doar grecii ortodoxi, nu doar sirienii, nu doar femeile, nu doar lucrătorii, multe grupuri de oameni aveau probleme cu drepturile lor, respectarea drepturilor lor democratice în trecut. Și nu sunt mândru că în țara mea un prim-ministru a fost executat în urma unui, unei lovituri de stat acum 50 de ani. Nu sunt mândru de faptul că lucrările lui Kafka și Dostoevski au fost strânse și arse acum 30 de ani pentru că se considera că provoacă comunismul. Dar să nu uităm, primul ministru al nostru a fost arestat pentru că a recitat o poezie acum 10 ani. De aceea avem toleranță zero față de tortură, față de comportamente nedrepte și vrem să vedem îmbunătățirea situației cetățenilor cu privire la respectarea drepturilor și libertăților lor democratice, fără niciun fel de discriminare în funcție de etnie, religie, idealuri politice și așa mai departe. Toți cetățenii Turciei trebuie să aibă drepturi egale și promisiunea noastră față de națiunea noastră este de a le respecta aceste și a consolida uh, libertățile democratice. Pentru a avea succes în acest demers, avem nevoie de susținerea dumneavoastră în lupta noastră împotriva terorismului. Astfel, vom obține un consens în țara noastră pentru a consolida drepturile democratice. Sigur, Turcia va fi în continuare partenerul cheie al Uniunii Europene în lupta împotriva criminalității organizate, traficului de droguri și narcotice și traficului de ființe umane. În ceea ce privește hotărârea noastră de a continua negocierile de aderare, acest an am început într-un mod foarte hotărât. Am uh, inițiat un program național pe 1 ianuarie care schițează ce intenționăm să facem în următorii patru ani. Este un document de 400 de pagini pe care puteți să-l găsiți în versiunea engleză pe internet. Pe 8 ianuarie, pentru prima dată, în uh, istoria din ultimii 50 de ani a um, primei, de la prima uh, solicitare a Turciei de a intra în zona economică europeană, avem un ministru care este, uh, se ocupă de afaceri europene și care este prim negociator. În sfârșit, uh, anul acesta, după patru ani a venit un reprezentant al Turciei și a fost primit de Barroso. Și în martie președintele Turciei a fost primit de președintele Barroso uh, pentru prima dată în această istorie de 50 de ani. Într-o țară în care oamenilor le era frică să spună că sunt curzi acum 30 de ani, avem acum posturi uh, tele, la televiziunea publică în limba curdă, 24 de ore din 24. Avem o comisie pentru egalitate de gen în Parlament. Am alocat mai mult de 500 de milioane de euro pentru proiectul din sud-estul Anatoliei pentru a crește standardele de viață ale cetățenilor curzi. Am uh, crescut capacitatea autorității de coordonare pentru negocieri. Am schimbat uh, legea vamală, am scăzut taxele și impozitele pentru internet, am făcut schimbări în codul penal pentru a permite urmărirea în justiție a a tuturor persoanelor. Am făcut o reformă a sistemului nostru judiciar um, care a câștigat aprecierea Comisiei. Vom lansa o nouă strategie cu privire la lupta împotriva corupției. Am făcut modificări importante cu privire la uh, mediu, astfel încât să putem deschide capitolul uh, de mediu pe 21 decembrie în președinția suedeză. Am făcut schimbări cu privire în regulamentele noastre fiscale, astfel încât să putem să deschidem um, negocierile și pe acest uh, capitol în președinția cehă. Uh, 1 mai a fost uh, reinstituită ca zi uh, de sărbătoare a muncii. Um, și am uh, re, uh, l-am re um, l-am hm? am reinstituit în drepturi pe uh, un poet care a fost uh, persecutat vreme de 30 de ani. Lucrurile s-au schimbat foarte mult în Turcia. Turcia devine mai democratică, mai transparentă și avem aproape acelea standarde ca și cele din țările dumneavoastră. Și cred că aceasta este o situație în care toată lumea câștigă. Pe măsură ce continuăm implementarea acestor reforme, ne asigurăm că țările noastre devin mai democratice, mai prospere, mai transparente, dar de asemenea ne asigurăm, dumneavoastră vă asigurați că aveți un aliat mai puternic în această poziție geografică importantă. De asemenea, am luat și alte măsuri și mai avem măsuri de luat. Um, ca parte din inițiativa democratică despre care vă vorbeam, dorim să stabilim facultăți și universități în limba curdă, de asemenea o comisie cu privire la combaterea discriminării. Planificăm uh, uh, instituirea unei autorități independente pentru drepturile omului, a unui mecanism pentru a lupta împotriva impunității, uh, de asemenea eliminarea restricției uh, de a utiliza alte limbi decât limba turcă în timpul campaniilor politice și, de asemenea, proiecte pentru aprobarea proiecte pentru o Constituție pluralistă, pentru că ne dăm seama că um, trebuie să ne modificăm Constituția actuală pentru a putea deveni membru al uh, Uniunii Europene. Trebuie să discutăm și în Parlament și cu opoziția pentru a avea uh, o Constituție mai democratică și mai transparentă. Ce e important este că avem susținerea deplină a poporului nostru. Oamenii din uh, Turcia se bucură de democratizarea țării, și se bucură de creșterea economică. Conform cifrelor OCDE, până în 2017, Turcia va fi, uh, după India și China, cea mai, uh, economia cu cea mai puternică creștere. Iar venitul nostru per, pe cap de locuitor s-a triplat în ultimii ani. Uh, acum, acesta a ajuns, acest venit a ajuns la aproape um, 11.000 de dolari statul turc a, a construit 9 kilometri de uh, autostrăzi în ultimii șapte ani. Există foarte multe școli care au fost construite. Uh, un sfert din toate paturile de spital din Turcia au fost de asemenea produse în ultimii șapte ani. Așadar, Turcia devine o țară mai bună în care să ne creștem copiii și o țară în care dumneavoastră să puteți trimite copiii în calitate de turiști. Așadar, continuarea negocierilor de aderare este foarte importantă. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat atenția. Sunt sigur că veți avea multe întrebări și vreau să uh, las timp astfel încât fiecare dintre dumneavoastră să poată să îmi adreseze întrebările pe care le are. Și eu vreau să învăț de la dumneavoastră uh, și să duc niște mesaje înapoi acasă. Mulțumesc! Very good presentation. Chiar un ministru Stimate domnule ministru, am ascultat cu foarte mare interes uh, intervenția dumneavoastră, foarte bogate în date, dar care a fost foarte clară. Cred că colegii noștri au foarte multe întrebări pentru dumneavoastră, dar trebuie să impun niște reguli de urmat. Discu- discuția va fi deschisă de doamna raportor Ria Omen-Ruiten și avem 18 solicitări de intervenție. Domnul ministru are uh, o oră fixă la care trebuie să plece, patru și jumătate, poate câteva minute în plus, dar atunci trebuie să plece. De aceea vă invit pe toți să fiți foarte conciși pentru a putea permite tuturor celor care doresc să intervină să o facă. Prin urmare, vom avea fiecare două minute pentru intervenție și începem uh, cu doamna Oyman Reuten. Aveți cuvântul. Grazie. Voorzitter, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că am tot respectul pentru felul în care domnul ministru a răspuns cu foarte multă inteligență la toate îngrijorările pe care le avem noi um, aici față de Turcia. Eu deja am vorbit despre toate aspectele de politică externă azi dimineață și domnul Brock probabil va aborda chestiunea relațiilor cu NATO și în general a cooperării Turciei pentru politica europeană de eh, securitate și apărare. Încă de la bun început trebuie spus că Turcia acordă foarte multă atenție vecinilor săi și în special Armeniei și e foarte important ca aceste două țări să își dea mâna și să depășească greutatea trecutului. Există acordurile, uh, protocoalele, ele trebuie să fie semnate. Trebuie să faceți tot ce se poate, stimate domnule ministru, ca să vă asigurați că Parlamentul Turciei va ratifica aceste acorduri. Următoarea problemă este Ciprul. Știu că ieri a avut loc o vizită la nivelul cel mai înalt în Cipru și chiar și dumneavoastră ați menționat că uh, autorități din cele două uh, țări s-au întâlnit de mai mult de 50 de ori în anul în curs. Eu nu vorbesc aici despre protocolul de la Ankara. Trebuie să faceți în așa fel încât cele două comunități să vă creadă pe cuvânt, să vă, își dea seama că sunteți cu adevărat serios. S-au făcut niște pași pozitivi. Trebuie să construiți încrederea în dumneavoastră. În ce privește criteriile de la Copenhaga, sunt uimită de felul în care țara dumneavoastră abordă chestiunile. Să ne gândim la curs, este o chestiune foarte sensibilă, într-adevăr, s-au făcut unele lucruri, s-au luat anumite măsuri, însă vă rog să aveți aceeași atitudine și către celelalte comunități, cele care nu sunt musulmane. S-au spus lucruri foarte frumoase, s-au adoptat, uh, s-au luat angajamente, dar aceste lucruri trebuie traduse și într-o legislație. Și atunci când vorbim despre nediscriminare, despre drepturile femeii, am văzut uh, campaniile conduse de domnul Gule, domnul Erdogan, ei încearcă să schimbe mentalitățile din societatea dumneavoastră și este un lucru foarte bun și legislația este bună, dar cum puteți să fiți siguri că această legislație va fi cu adevărat pusă în aplicare? Aveți planuri concrete în acest sens? Vă rog acum să vă concentrați pe punerea în aplicare a acestor legi adoptate recent. Mulțumesc! Il secondo intervento. A doua intervenție este a doamnei Flotro. Două minute. Mersi. Aveți două minute. Două mers. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Bagheș, pentru faptul că dați dovadă de atâta disponibilitate venind uh, la comisia noastră și ați fost și oaspetele comisiei paritare. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Cred că aveți toate motivele să fiți foarte mândru de inițiativa uh, guvernamentală, o inițiativă democratică și care se gândește la uh, consecințele foarte importante pe care le vor avea aceste noi legi pentru respectarea uh, libertăților în uh, Turcia. Până acum puteam spune că autoritățile turce uh, duceau lipsă de îndrăzneală, dar nu cred că se mai poate afirma așa ceva. Apropo de continuarea negocierilor și deschiderea de noi capitele, știu că există un blocaj în ce privește uh, legea cu privire la sindicate. Uh, nu se poate ajunge ușor la un consens. Cum credeți că veți debloca acest subiect? Pentru că este foarte important pentru dreptul de grevă, pentru libertatea sindicală în uh, Turcia, pentru că altfel nu se va deschide capitolul uh, uh, ocupare și afaceri sociale. Apoi, știți că Consiliul Europei și foarte multe ONG-uri au vorbit despre încălcarea drepturilor azilanților și candidaților la azilul politic în Turcia, ce puteți să faceți pentru ca respectarea drepturilor acestor persoane să facă parte din discuțiile uh, cu privire la acordurile de uh, readmitere? Ce se întâmplă de asemenea cu ultimul capitol care trebuia să fie deschis și care nu a fost deschis? Mulțumesc, care cuvânt domnul Brock. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-a dat posibilitatea să fac și eu niște comentarii. Cred că este foarte important că avem această discuție în această fază în care avem un nou parlament cu un raportor plin de experiență, o doamnă raportoare plin de experiență. Și uh, avem aici uh, un uh, un membru care poate să conducă această discuție. Am o întrebare despre politica de securitate. Domnul Bagis a vorbit despre rolul Turciei în regiune. Și aici, sigur, există o întrebare, o chestiune care ne interesează pe toți, și anume chestiunea iraniană și modul în care va evolua ea și în ce măsură uh, prim-ministrul Erdogan poate să aducă, își aducă aici o contribuție. Care, este, care sunt posibilitățile în ceea ce privește um, exporturile de material nuclear? Cum poate fi Turcia să fie de folos aici? Știu că toate se leagă una de alta și uh, protocolul de la Ankara este legat de multe lucruri, dar poate că ar fi bine să privim puțin dincolo de politica de securitate însăși și uh, să ne dăm seama că există și state terțe care sunt uh, afectate de această politică de securitate și să ne gândim și la cooperare între Uniunea Europeană și NATO, care nu funcționează atât de bine cum ar trebui să funcționeze, costă foarte mulți bani și uh, există anumite obstacole, pentru că noi vrem să facem tot felul de lucruri și nu putem. Uh, iar Turcia are o uh, poziție destul de rezervată în aceste privințe în cadrul NATO. Poate că acest lucru s-ar putea schimba. Brock, la parola. Mulțumim domnului Brock și acum are cuvântul domnul Owit. Mulțumesc, domnule președinte. V-ați făcut o foarte bună reputație și în, în poziția de negociator șef și pentru asta vrem să vă felicităm. Am primit niște semnale foarte pozitive cu privire la evoluția lucrurilor. O, întrebările mele. Din documentul de 400 de pagini și având în vedere faptul că aveți așa audiență în Parlamentul European, ă, îndreptându-ne spre viitor, fiindcă asta noi trebuie să facem, nu să ne uităm spre trecut cu raportul de progres, ce așteptați să vedeți în următoarele două 12 luni în ceea ce privește progresul. În ceea ce privește reforma constituțională, știm ce spuneți cu acele acorduri transpartinice și cât este de greu. Adesea, uh, partidul dumneavoastră dă vina pe opoziție, ei dau vina pe dumneavoastră și evident este foarte dificil să ajungi la un consens cu reforma constituțională. Cum credeți că veți obține succes pe acest subiect în Turcia? Apoi, în ceea ce privește libertatea de exprimare, sunt de părere că nu sunt suficiente schimbările menționate aici. Doamna Reuten a spus că problema e la implementare. Ce părere aveți cu privire la orientarea către sistemul juridic de la Ministerul de Justiție în legătură cu aceste cazuri de libertate de exprimare? Și care este perspectiva dumneavoastră în privința judecătorilor de nivel înalt din Turcia care sunt implicați în programele UE, Convenția Europeană pentru Drepturile Omului? Și în încheiere, după cum am spus și azi dimineață, există multe voci care au spus că întrebarea referitoare la curzi uh, și la Armenia erau întrebări care nu pot fi evitate. Însă ați avansat pe aceste subiect chiar semnificativ și aș vrea să ne explicați ce v-a permis să faceți acest lucru, care au fost factorii care v-au permis să înregistrați aceste progrese semnificative, fiindcă acest lucru ne-ar putea ajuta să vedem cum putem înregistra progrese în alte domenii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lambsdorff, acum. Äh, Mulțumesc și eu, pot să fiu foarte succint. Deja s-a pus o întrebare cu la reforma constituțională. E o chestiune pe care o tot auzim din 2004. Cum, ne, cum vă imaginați acest progres pe care ni l-ați prezentat? Un, de unde vine, de unde va veni soluția? Și încă două puncte importante. Ați vorbit despre PESC și relația cu NATO. Am o întrebare simplă. Eupolul din Afganistan, misiunea de formare a poliției a Uniunii Europene din Afganistan, are acces la informațiile uh, um, ISAF, da sau nu? Putem să discutăm despre um, cooperarea dintre UE și NATO de la Bruxelles, de la Ankara și altundeva, dar întrebarea este cum se desfășoară lucrurile acolo. Pentru că dacă se, aducă, se aduce atingere securității personalului nostru, atunci trebuie să putem avea o dezbatere politică și să încercăm să găsim o soluție și să facem uh, disponibile, să punem la dispoziția forțelor noastre aceste informații. Și ați spus, sigur, uh, pe drept cuvânt, că Turcia este o mare putere economică. Dar diferența dintre Turcia și statele membre ale Uniunii Europene este una care are o dimensiune calitativă și una cantitativă. Aveți un PIB de aproximativ 2000 uh, de, 12.000 de dolari americani. Este, corespunde statului, nivelului statelor care au uh, aderat în 2004 la Uniunea Europeană. Și dumneavoastră aveți nevoie de o politică economică care să genereze o creștere economică și anume o creștere care să aducă uh, Turcia considerabil mai aproape de nivelul uh, Uniunii Europene, pentru ca să nu există disparități economice mult prea puternice. Colega Van Orden. Domnul Van Orden. Uh, thank you very much, Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare plăcere să vă vedem aici cu toți apreciem faptul că Turcia este un aliat cheie al NATO, are un potențial economic de neneglijat, este o foarte mare țară musulmană și o țară cu o poziție geostrategică. Ne dorim să se facă progrese. Și sunteți conștienți de îngrijorările noastre legate de chestiunile de imigrație nu neapărat din perspectiva abordată de doamna Flotră. Am o întrebare legată de Cipru, pentru că Bineînțeles că chestiunea Ciprului este tratată aparte de aderarea la mm, Turciei la Uniunea Europeană, dar totuși mm, îi acordăm în continuare toată atenția. Întotdeauna lumea arată cu degetul Turcia, dar vreau să știu ce pot face ceilalți pentru a găsi o soluție. Chiar mă întreb dacă se pot lua niște măsuri de dumneavoastră sau de alte părți interesate, astfel încât să se asigure să se asigure un context mai pozitiv. De exemplu, poate reducerea efectivelor dumneavoastră în nordul insulei. Cu toții ne dorim să se facă uh, pași în direcția cea bună. Și, de fapt, întrebarea mea are legătură și cu întrebarea domnului Lambsdorff. Am văzut că, de exemplu, în ce privește eupol misiunea nu prea a avut succes pentru că ar fi trebuit să antrenăm polițiști și n a fost în stare să facem asta bine. Uh, dar în ce privește Afganistanul, eu unul mă întreb dacă Turcia chiar are mijloacele necesare pentru a trimite trupe suplimentare. Mulțumesc. Interventul primul. O ultimă intervenție din primul set de întrebări, domnul Hagi Gheorghiu. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ εσάς εδώ στη συνεδρία, κύριε Μπαγής. Bine ați venit la această întâlnire. Vreau să vă spun că în Cipru, evident, noi avem motive speciale să urmărim cu atenție orice pas pozitiv înregistrat de țara dumneavoastră pe calea către democrație și către aderare. Însă, sincer, vă spun că vă urmărim evoluțiile și le înregistrăm, dar acest lucru nu ne permite să ignorăm faptul că mai rămân încă multe de făcut în domenii pe care le cunoașteți foarte bine. Noi credem că v-ați menținut uh, poziția, uh, dar atât de înverșunat încât ați ajuns să vă subminați singuri. Ciprul uh, și noi dorește să vă împărtășească optimismul în ceea ce privește găsirea unei soluții finale. Și, evident, o soluție poate fi găsită doar dacă Turcia va contribui în mod semnificativ la identificarea acestei soluții. Adesea afirmați că veți susține orice soluție găsesc cele două părți, cei doi lideri ale comunităților din Cipru. Dar asta înseamnă că încercați cumva să scăpați de responsabilități. Aveți mii și mii de soldați turci acolo. Nu puteți să vă spuneți că stați deoparte și așteptați să vedeți soluția. Pe de altă parte, ieri, pe canalul turc TRT, uh, s-a spus că s-a modificat echilibrul internațional pe insula Ciprului fără retragerea niciunui soldat și fără a ceda niciun centimetru de teren. Aceasta este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește soluționarea problemei cipriote? Poziția Turciei în uh, relațiile cu țările vecine este sintetizată în sloganul Zero probleme. Foarte bun, dar cum conciliază acest lucru cu problemele pe care uh, Turcia le are în ceea ce privește status quo al uh, ocupației? Nu ați dat niciun semnal de retragere a forțelor, ați, v-ați menținut o poziție selectivă în țările vecine în funcție de partenerii europeni și nu ați aplicat protocolul, de exemplu. Turcia este, de fapt, un obstacol în calea acestor negocieri, după părerea noastră. Să-i dăm acum voie domnului ministru ca timp de 10 minute să răspundă la aceste întrebări și le recomand încă o dată colegilor să uh, se limiteze la timpul alocat, fiindcă altfel vor fi colegi care rămân pe din afară și e un lucru foarte neplăcut. Well, I would like to thank each and every... Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru comentariile constructive și pentru critici și pentru întrebări. Am să încerc să le iau pe rând. În ce privește protocolul, protocoalele semnate cu Armenia, dacă în urmă cu 5 ani de zile cineva mi-ar fi spus că în calitate de ministru de externe aș fi putut să semnez un protocol cu partenerul meu din Armenia, i-aș fi râs în nas. Dar uite că am făcut acest lucru și, cum spuneam, ne dorim să avem zero probleme cu vecinii noștri și în urmă cu câțiva ani multe țări nu ar fi crezut că acest lucru era cu putință. Dar vedeți, am crescut comerțul extern cu 300% și cu vecinii noștri apropiați am crescut relațiile comerciale, schimburile eh, comerciale cu 450%. Deci acest lucru demonstrează hotărârea Turciei de a-și eh, consolida relațiile cu vecinii săi și de a obține rezultate concrete. Cândva cineva mi-a spus că într-o bună zi primul ministru al Greciei va fi martor la căsătoria um, um, fiului primului, uh, fiicei primului ministru turc, dar chiar și asta s-a întâmplat. Domnul Karamanlis a fost uh, martor la nunta fiicei domnului uh, Erdogan. Am semnat acorduri pentru a preveni dubla impozitare. Și acum Banca Națională a Greciei unde principalul uh, acționar este Biserica uh, Ortodoxă a Greciei, este acționar și deține uh, active în valoare de milioane de dolari în băncile din Turcia. În urmă cu 10 ani a trebuit să desfășurăm la limitele, la granițele noastre cu Siria 300 de mii de soldați, pentru că ei sprijineau teroriști dar acum când Siria uh, um, uh, uh, pune în închisoare uh, membrii ai PKK-ului, apoi îi uh, extradează spre Turcia pentru ca ei să poată să fie uh, judecați. Și să nu uităm că în ultimii șapte ani am avut schimburi comerciale cu, Suria, cu Siria în valoare de mai bine de 200 de milioane de dolari avem intenția fermă să construim relații mai bune cu toți vecinii noștri, inclusiv cu Armenia. Dar trebuie să nu uităm motivele pentru care Turcia și-a închis granița cu Armenia. După ce a fost una dintre primele țări care a recunoscut independența Armeniei după uh, prăbușirea comunismului, a fost din cauza invaziei din Karabakh a trebuit să ne arătăm solidari era vorba despre invazia din Nagorno-Karabakh, mă scuzați, a trebuit să arătăm că eram solidari cu această populație uh, uh musulmană. Dar am încercat să găsim și o portiță de ieșire în ce privește discuțiile cu privire la uh, provincia Nagorno-Karabakh. dacă uh, Moscova și Washington ar conlucra cu adevărat, nu le-ar fi foarte greu să găsească o, o înțelegere în ce privește Nagorno-Karabakh și asa, astfel și Parlamentul turc ar putea să ratifice protocolul cu Armenia și de asemenea și Parlamentul Armeniei ar putea să facă același lucru. Dar unele țări ezită Însă noi contăm foarte mult pe leadership-ul președinților Barack Obama, um, um, Medvedev și Nicolas Sarkozy ca să îl motivăm pe președintele Aliev și pe echipa sa ca să se ajungă la o soluție um, amiabilă. În ce privește Ciprul, mai multe persoane au pus întrebări despre chestiunea cipriotă. În prezent, s-a tot vehiculat ideea unui gest. Din 2002 până în prezent, am făcut mai multe gesturi de bunăvoință. În ianuarie 2003, când s-au întâlnit primul ministru turc și secretarul ONU uh, Kofi Annan, au pornit prima rundă de negocieri și primul răspuns Primul lucru pe care l-a spus secretarul uh, general Anan a fost am încercat deja de trei ori să fac ceva și am eșuat. Nu aș vrea să se întâmple așa acum așa. Iar primul ministru turc a spus, domnule secretar general, nu se va întâmpla așa. O să facem tot ce se poate ca să fie un succes acest proces de negociere. În timpul negocierilor pentru întâlnirea de la Burgos, Turcia a fost cea care a făcut propunerea ca pentru acele puncte unde nu putem să ajungem la un acord, să lăsăm pe secretarul general ONU să completeze uh, punctele de suspensie. Și eu am făcut parte din delegația turcă care a participat la acele negocieri și am lucrat în, uh, din greu ca să ajungem la o soluție. Acel plan nu era perfect nici pentru noi, dar era unul cinstit și echilibrat și noi a trebuit să facem concesii. Dacă planul ANAN ar fi fost adoptat, numărul trupelor staționate ar fi fost de numai 650, efectivul ar fi fost de numai 650 de soldați și ar fi rămas timp de 5 ani de zile. Și apoi s-ar fi organizat un referendum și numărul de trupe grecești ar fi scăzut până la 900. Dacă Grecia, Regatul Unit, sunt dispuse să-și retragă toate trupele și noi am putea să ne gândim la acest lucru. Iată de ce, da, da, înțeleg. De aceea trebuie să sprijinim, aha, când e vorba despre trupele dumneavoastră, e proprietate privată, dar când e vorba despre trupele mele, vreți să fac un gest. Toți trebuie să facem un gest. De aceea trebuie să îi sprijiniți pe președinții uh, părții grece și părții din nordul Ciprului pentru ca ei să ajungă la o înțelegere. Președintele Papadopoulos și primul ministru Caramales au cerut să se amâne negocierile, dar eu i-am spus că am făcut o uh, promisiune domnului secretar general Anan și de aceea vrem să continuăm calendarul întâlnirilor. Mai mulți lideri au sprijinit public acest plan și în ciuda opunerii uh, președintelui Dentaș de partea turcă și uh, a președintelui Papadopoulos de partea Greciei. Mai mult de 65% din, din uh, locuitorii din nordul Ciprului au spus da pentru planul Anan, pe când 75% din partea grecească a Ciprului au spus nu, nu conviețuirii cu un Cipru unde majoritatea populației este turcă și nu uh, aderării uh, la Uniunea Europeană a părții de nord a insulei lor. În anul 2004, Consiliul UE um, a luat o decizie unanimă. Noi, ca să ne implementăm protocolul de la Ankara, așteptăm ca și Uniunea Europeană să își țină promisiunile. Atunci, Uniunea Europeană s-a angajat să nu mai hărțuiască uh, locuitorii din uh, nordul Ciprului. Nimeni nu recunoaște oficial Taiwanul, dar cu toții facem comerț cu Taiwanul. De ce izolați locuitorii din nordul Ciprului? Chiar și acum, când vorbim din 27 de state membre ale UE, numai unul singur are relații comerciale directe cu nordul Ciprului. N-ar trebui să fie numai una singură. Și această singură țară este Ciprul de Sud. Ciprioții din Sud se bucură de libertatea de mișcare, pot să pot să călătorească liber în nordul Ciprului, dar ei nu vor ca și alte state membre și resortisanții din alte state membre ale UE să se bucure de aceleași privilegii. Nu este cinstit. De aceea trebuie să sprijinim negocierile actuale pentru uh, pace. În ce privește drepturile sindicale, ne-am dori să se ajungă la un rezultat în dialogul social între comunitatea oamenilor de afaceri și comunitatea angajaților. Ca să se deschidă acest capitol, ar trebui să existe o lege a drepturilor sindicale care să fie la standarde europene. Dar mai întâi trebuie, cum spuneam, ca patronatul și sindicatele să se poată întâlni și să ajungă la o înțelegere. În ce privește Halki, acesta nu s-a închis din cauza uh, faptului că guvernul meu a luat o decizie în acest sens, ci din cauza unei hotărâri de justiție. Acum trebuie să vedem dacă trebuie să modificăm legea dacă să modificăm Constituția sau doar să schimbăm regulamentul. E vorba de un proces de ordin tehnic. Dar ne dăm silința. Și nu e vorba numai despre curs aici, ci și despre alte grupuri și minorități din Turcia, inclusiv cele care nu sunt musulmane. Încercăm să rezolvăm și problemele lor. La Stockholm, de exemplu, m-am întâlnit cu reprezentanții comunității siriene din Turcia și ei au propriile lor probleme. Apropo de Iran, Trebuie să știți că granița dintre Iran și Turcia nu s-a modificat din um, 1639. Este poate cea mai veche graniță pe care o avem cu vreun vecin. Și nu vrem să se schimbe acest Uh, stare de fapt, nu vrem să izbucnească niciun fel de război. Dacă Iranul are arme nucleare, noi am fi primii care ar trebui să ne facem griji, mai mult decât dumneavoastră. Dar noi vorbim cu prietenii și vecinii noștri iranieni, dar aveți nevoie de uh, metode de comunicare diferite decât cele cu care sunteți dumneavoastră obișnuiți aici, în Europa Centrală. Cred că abordarea din estul Europei este mai uh, adaptată pentru a discuta cu Iranul. În ce privește formarea judecătorilor care se beneficieze de programe europene, Au existat uh, luni de negociere și de discuții cu um, uh, sectorul judiciar de la noi din țară și acum pregătim un document de strategie care va schimba întreaga uh, modalitate în care se face justiție în Europa. În anul 2010, nu vor avea loc niciun fel de alegeri în Turcia și va fi anul prielnic pentru a opera reforme. E foarte greu să faci reforme atunci când urmează să se organizeze alegeri. Și acum că nu vor fi alegeri, sperăm că partidele din opoziție vor coopera foarte bine, așa cum s-a întâmplat și între 2004 și 2005, și că vom reuși să facem aceste reforme împreună. În ce privește chestiunile eh, de cooperare, de la PESC, Turcia își dorește numai să fie tratată drept. Noi suntem uh, un mare con- contributor la forțele trimise în cadrul uh, PESC și suntem și un foarte mare membru al NATO. Cum spuneam, noi nu vrem să fim o parte a problemei, ci o parte a soluției, din toate punctele de vedere. Și în ce privește discrepanța între nivelul de viață din Europa și Turcia, cum v-am spus, în șapte ani de zile um, venitul per capita a crescut de la 3.000 la 11.000 de dolari. Am avut uh, o creștere economică foarte solidă. Chiar mă întreb cine mai în Europa mai a avut asemenea uh, procente de creștere economică. Și Credem că prăpastea dintre uh, venitul minim în Turcia și în restul Europei scade pe zi ce trece. A fost o creștere uh, foarte mare, de asemenea, în acești ultimi șapte ani, de 20 de ori a crescut uh, volumul economiei noastre Apropo de trimiterea de forțe suplimentare în Afganistan, ne-am gândit la acest lucru, dar după anunțurile recente ale președintelui Obama, dacă toți membrii NATO hotăresc să participe mai mult la programele din Afganistan, Turcia nu va fi un, un caz izolat. Cu toții trebuie să apărăm valorile care ne sunt comune, precum democrația, libertatea de exprimare și așa mai departe. Trebuie să ajutăm Afganistanul. Este o țară deosebit de importantă pentru noi. Eu am fost șocat de sărăcia din această țară, de dificultățile cu care se înfruntă locuitorii. Cu toții trebuie să facem tot ce putem pentru a ajuta Afganistanul să rezolve problemele. Am să mă opresc aici. Parola al colega Domnul Salafranc are cuvântul. Trebuie să mai lăsăm puțin timp uh, domnului Baghi să răspundă. Domnule Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră alături de noi, pentru progresele înregistrate de țara dumneavoastră care au fost interesante și care, așa cum a spus doamna Rita Omen, au fost reflectate în raport. Am o întrebare oarecum provocatoare. E adevărat că aceste progrese s-au referit la modificări constituționale, a codului penal, la situației femeilor, libertatea de informare în țara dumneavoastră și așa mai departe. Am impresia, având în vedere declarațiile autorităților europene, că uh, întrebarea aceasta nu va fi una comodă bilanțul care a fost făcut azi dimineața de către președintele Consiliul în audierea noului înalt reprezentant, pare că s-a încheiat doar un capitol. Și asta ne dă impresia că Turcia se confruntă cu obstacole și de câte ori depășește un obstacol apare unul nou și apoi altul nou. Și acest lucru îmi amintește puțin de mitul lui Sisif, care a fost pedepsit de zei să urce un bolovan pe munte, pe care trebuia să o lase să cadă și apoi să o ia de la capăt. Întrebarea mea, domnule ministru, e foarte clară. Această atitudine care reiese în anumite sectoare ale Uniunii Europene minează oarecum determinarea guvernului de a continua negocierile cu Uniunea Europeană? Sper că nu dar aș vrea să știu care este impactul acestei situații asupra dumneavoastră. Există o oboseală a negocierilor cu Uniunea Europeană, fiindcă înțeleg că sprijinul în procesul de integrare în UE s-a redus substanțial în țara dumneavoastră. Ne puteți uh, confirma acest lucru? și care este impactul asupra acestor bariere asupra uh, intenției din țara dumneavoastră. Mulțumesc și acum dom- doamna Copa. N-am să revin la subiectele deja discutate de colegi, vreau doar să vă spun că protocolul de la Ankara are angajamente care nu pot fi trecute cu vederea. În ceea ce privește intervenția domnului ministru care spunea probleme zero cu vecinii, sunt de acord că atmosfera este bună, că prezența lui um, domnului Karamanis ca martor la uh, nunta fiicei lui Ordogan este un semn bun, dar uh, pentru a avea zero probleme, cred că ar fi bine ca Turcia să evite să încalce, să violeze spațiul aerian grec și să nu mai există survolări ale insulelor grecești sau ocupate pentru a teroriza locuitorii. Bun, e bine că există declarații bune, dar trebuie să, facem, să trecem și la fapte. La începutul negocierilor pentru acordul de aderare între Europa și Turcia, s-au lansat niște discuții care acum sunt răgănate de Turcia. Aș vrea ca dumneavoastră să ne confirmați că nu există intenția de a întârzia negocierile și vreau să ne spuneți ce credeți de aplicarea acordului bilateral cu Grecia. Știți foarte bine că Grecia primește 500 de persoane pe zi din Turcia pe granița maritimă. A existat uh, un acord între Iorgos Papandreou, actualul prim-ministru, și ministrul de externe, Gem, un acord care va fi pus în aplicare. Ce părere aveți dumneavoastră? Și acum are cuvântul doamna Genacu. domnul ministru a răspuns deja la o serie de întrebări, însă pe fond, în ceea ce privește drumul european al Turciei, nu a răspuns la recunoașterea Ciprului, lucru care este tipic, caracteristic. Turcia poate că urmează calea europeană, dar poate face acest lucru dacă nu are bune relații cu vecinii săi? Am văzut situația Croației cu Slovenia. Croația a trebuit să găsească un acord cu Slovenia pe diferite aspecte pentru a avea calea către Europa cu adevărat deschisă. Cum percepe clasa politică turcă anumite chestiuni care au legătură cu statutul internațional Turcia nu pare să urmeze din acest punct de vedere logica diplomatică care prevalează în Uniunea Europeană încă de la înființarea sa, de la crearea sa. Aș vrea să-mi explicați puțin acest lucru. Domnul Cacin are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule Provera. Întâi de toate, domnule ministru, aș dori să vă felicit pentru uh, prezența dumneavoastră aici și aș vrea să vă felicit și pentru um, prezentarea dumneavoastră convingătoare, precum și pentru reacția pe care primul ministru dumneavoastră a avut-o în timpul evenimentelor din Gaza. Mă întreb de ce alți prim-ministri n-au putut reacționa atât de tranșant ca al dumneavoastră să condamne ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Primul ministru turc și Turcia a câștigat mult prestigiu în regiune în acel moment și aș vrea să îmi exprim felicitările. A spus că aveți nevoie de încurajările și sprijinul nostru. Aș vrea să vă încurajez să finalizați acordul de readmitere, fiindcă țări care nu sunt încă țări candidate din Balcanii de Vest pot încheia acorduri de readmitere și Turcia poate să facă acest lucru. Turcia a încheiat primul acord de readmitere, Turcia poate să facă exact la fel. V-am ascultat uh, discursul pe baza căruia putem evalua capacitățile pe care le are Turcia în calea sa către Europa. Și atunci mă întreb de ce nu face mai multe Turcia. Sunt convins că poate să facă mai multe și chiar mai repede. Și de aceea aș vrea să vă încurajez ca protocolul care a fost convenit pentru a îmbunătăți relațiile cu Armenia să fie confirmat oficial de Parlamentul dumneavoastră cât mai repede posibil. Turcia este o democrație parlamentară și a aprobarea acestui protocol de Parlament va crește credibilitatea Turciei în regiune și în rândul statelor membre UE. De aceea vreau să subliniez că unul dintre factorii cheie decisiv care va contribui la aderarea Turciei la UE este acesta și trebuie luat în considerare. O întrebare specifică. Este nevoie de fonduri europene suplimentare pentru dezvoltarea Turciei, eh, parții de sud-est a țării dumneavoastră, care este mai puțin dezvoltată? Încă o altă întrebare. Ați spus că nu există comunica- o comunicare adecvată ar putea Turcia să ajute uh, la uh, o stabilire a unei strategii cu Iranul pentru a împiedica îmbogățirea uranului? Domnul Nicolas. Mulțumesc, domnule președinte. nu au fost pe de întregul convins de deci ce a spus domnul ministru de externe. Căci unele acțiuni, unele inițiative ale statului turc sunt în contradicție cu realitatea. Ne-ați vorbit despre această politică zero probleme cu vecinii, dar eu cred că majoritatea vecinilor dumneavoastră constată că au în continuare dificultăți în relațiile cu Turcia. Deja din 2006, Turcia s-a angajat să aplice protocolul de la Ankara și să recunoască Ciprul de Sud. Dar Turcia încă nu a făcut acest lucru, nu a recunoscut Republica Cipru. Și de ce? Deoarece Turcia crede că, datorită negocierilor, va ajunge la o soluție de confederație în loc de o federație de state. Iar apoi, referitor la aceste măsuri pentru întărirea încrederii, putem afirma că din 2006 comunitatea cipriotă turcă autohtonă de pe insulă a scăzut ca număr, în schimb a crescut numărul uh, celor care au venit din Turcia ca să populeze insula. Există acum 40.000 de soldați turci înarmați până în dinți pe teritoriul cipriot. Turcia este o țară mare, o mare putere în regiune, așa cum a subliniat domnul ministru. Și poate că s-ar putea gândi la anumite măsuri care cu adevărat să uh, facă să se câștige încrederea. Famagusta este un oraș fantomă și Nicosia este un oraș divizat. Turcia ar putea să arate un alt chip. Mulțumesc, doamna Saveia. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când i-am spus domnului Elmar Brock că um, suntem prieteni de ani de zile, el ne-a întrebat ați uh, erați deja prieteni înainte ca domnul Baghis să devină cineva periculos? Era vorba despre prietenia dintre doamna Zavela și domnul Baghis. Deci acum că ați devenit ministru, se pare, domnule ministru, că sunteți un prieten periculos pentru mine. Dar acum, mai în serios, vă cunosc de ani de zile și am lucrat împreună pentru a ajuta țările noastre, Grecia și Turcia, să găsească un modus vivendi. Eu m-am ocupat ocupat de un organism grecesc care acordă burse studenților turci pentru uh, ca ei să poată să meargă să studieze la Harvard. Și ar fi bine să prezentați și în Grecia pozițiile guvernului dumneavoastră în fața acestui organism. Să fie totul clar, domnule ministru. Ați vorbit despre această politică uh, zero probleme cu țările vecine și, pe de altă parte, se vorbește despre un casus belli cu Grecia. Cum se explică asta? Cum se explică faptul că atacați frontierele meridionale ale Uniunii Europene? căci de la intrarea în vigoare a tratului de la Lisabona, Grecia se află la frontierele de sud ale Uniunii Europene. Știți că în urmă cu 5 ani eram practic pe picior de război și în mod regulat Turcia um, desfășoară acțiuni um, agresive împotriva Greciei, astfel încât țara mea se simte obligată să cheltuiască 35 de miliarde de euro pentru apărare. Acești bani ar putea să fie mai bine folosiți pentru um, uh, um, cetățenii mei. Bedankt eh, minister Bagis voor zijn aanwezigheid. Mooie woorden, mooie woorden over... Mulțumesc, domnule ministru, pentru cuvintele pe care le-ați vorbit despre drepturile omului, despre democrație, cuvinte frumoase, dar cred că realitatea nu este chiar așa. Cum puteți să fiți un prieten al Iranului cu un regim atât de antidemocratic? Sunteți membri ai organizației conferinței islamice. Cum ați putut să uh, acceptați rescri, restricțiile asupra drepturilor omului uh, din Iran, conform uh, legii Sharia? ați expulzat uh, uh, jurnaliști care critizau, criticau uh, Turcia în Cipru și în momentul în care presa a, uh, venit uh, cu ocazia vizitei dumneavoastră acolo și a exprimat comentarii critice, i-ați uh, um, dat afară. și există un membru al unei denegații din uh, Olanda cu care ați refuzat să vorbiți pentru că a criticat comportamentul dumneavoastră. Deci cum puteți să mai vorbiți despre libertatea de exprimare în ceea ce privește ocuparea Ciprului? Această ocupare este ilegală. Până în 2010 trebuie să vă luați toate trupele din uh, Cipru pentru că ocupați ilegal un stat membru al Uniunii Europene. ce ați spus de pe, despre referendumul din Elveția. Am citit că ați vorbit despre rezultatul acestui referendum și ați spus că mă rog, care interzicea construirea de minarete. Dar ce se întâmplă cu creștinii din Turcia? Au și ei aceleași drepturi pe care le au musulmanii din Elveția? Noi credem că Turcia nu ar trebui niciodată să devină membru al Uniunii Europene și mă bucur să vorbesc cu dumneavoastră despre asta. Aceasta este poziția mea. Credem că ar trebui să fiți un partener al Uniunii Europene, dar nu un stat membru. Domnul Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnule ministru, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau să încep prin a felicita Turcia pentru două lucruri care sunt importante și care s-au petrecut în 2009. Unul este, desigur, acordul uh, asupra conductei Nabucco, pentru care cred că mulți europeni trebuie să fie mulțumiți. Uh, al doilea lucru important pentru relațiile internaționale este, evident, reconcilierea cu Armenia. Felicitări, domnule ministru. În același timp, așa cum a observat și uh, raportul Comisiei, cum s-a spus de multe ori și în acest Parlament, există numeroase întârzieri ale Turciei în privința reformelor politice. Și întrebarea pe care vreau să o vă pun este foarte directă. Plec de la niște cifre. Am văzut că în 2002 74% dintre turci susțineau procesul aderării. În 2009, din datele pe care le-am văzut, sunt doar 45%. Ce legătură există între ritmul reformelor și scăderea acestui entuziasm pro-european? Vă mulțumesc foarte mult!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 declarațiile dumneavoastră despre reformele politice interne din țara dumneavoastră și aspectele procesului de negociere. Știu cât de dificile, dificile sunt negocierile, știu din proprie experiență uh, cu negocierile, în negocierile țării mele. Sigur că ne dorim ca următoarele capitole să fie mai ușoare dar vreau să vă spun ceva în legătură cu problema iraniană. Poate că ați putea să comentați uh, ideea uh, exprimată că un, partea estică a Uniunii Europene ar înțelege Iranul mai bine decât partea sa vestică. Și în legătură cu cele spuse de domnul Omereto, în legătură cu cele spuse de doamna Umen Reuter, în legătură cu uh, cele exprimate de asemenea de uh, Subcomisia pentru Drepturile Omului, s-au exprimat multe rezerve cu privire la activitățile ONG-urilor din Turcia și utilizarea articolului 301 în Turcia pentru a restricționa libertatea de exprimare a ONG-urilor uh, pe aspecte de antiterorism. Domnul Salavracos. Mulțumesc, domnule președinte. Fac parte dintre cei care cred că lumea nu poate să existe fără Turcia, așa cum n-am putea să trăim fără uh, Statele Unite, Italia și așa mai departe, toate țările care fac parte din comunitatea internațională și sper să fiți de acord cu mine. Aș vrea să vă mai spun că am prins în zbor, din zbor, aluzia dumneavoastră, când ați vorbit despre faptul că uh, 1,5 uh, milioane de contribuitori de origine turcă din Uniunea Europeană urmăresc cu atenție uh, felul în care se derulează negocierile de aderare, dar vreau să vă vorbesc tocmai, tocmai despre banii de la acești contribuabili care nu ajung numai în, uh, în bugetele țărilor membre, ci și în Turcia. Și vedem că există pe de o parte guvernul, uh, apoi armata și apoi justiția. Sunt aceste trei puteri care se bat cap în cap în Turcia. Acest an v-ați confruntat cu aceleași probleme precum și guvernul Erdogan. În timp ce dați mâna cu Grecia și uh, zâmbiți, pe de altă parte, armata agresează Grecia, survolând în mod ilegal spațiul aerian grecesc și uh, insulele grecești primul ministru vrea să ne facă să credem că controlează puterea în Turcia și toate centrele puterii, inclusiv puterea laică, și că puterea laică este cea mai puternică. Dar deja la Sarajevo am văzut că s-a înfiripat ideea unui fel de uh, Commonwealth după modelul britanic. Și potrivit articolului 49 din tratatul de la Roma, care este unul din uh, articole fondatoare, vreau să știu ce credeți, că faceți parte din Europa sau nu faceți parte. Domnul Boscurt acum, este ultima intervenție. Dank, u wel, voorzitter. Um, ik wil een vraag stellen over fundamentele rechten. Want, uh... Aș dori să pun o întrebare legată de drepturile fundamentale. În dezbateri și în rapoarte vorbim despre drepturile fundamentale, libertatea presei, libertatea de exprimare, dar eu simt că măsurile care au fost adoptate uh, nu oferă un ansamblu, uh, nu acoperă în întregime libertatea presei. Acest subiect tot apare pe pe agenda discuțiilor și am putea să spunem acest lucru despre libertatea uh, religiei. Cred că acest lucru este important pentru întreaga Europa și pentru Turcia. Uh, sunt multe cazuri de intoleranță, acestea sunt din ce în ce mai frecvente, uh, intoleranță față de grupuri religioase. Ar trebui, sigur, să existe toleranță față de uh, toată lumea, față de creștini și față de ceilalți. Nu ne ajunge uh, Um, avem nevoie de o abordare uh, de ansamblu, o abordare integrativă a drepturilor fundamentale și de aceea sigur că vor fi necesare modificări ale Constituției. Ați putea să-mi spuneți dacă există deja, dacă ați început deja elaborarea noii Constituții sau a modificărilor. Cum credeți că veți reuși să modificați Constituția și să rezolvați această problemă odată pentru totdeauna? Il colega Anguraki domnul Angurakis și apoi vom vedea cine mai are timp să intre domnul Tanoc eventual. Mulțumesc! Aș vrea să subliniez două aspecte din intervenția domnului ministru. Întâi de toate vreau să spun că am citit despre neo-otomanismul care apare în Turcia. N-am înțeles la ce vă refer- se referă, dar după, am ascultat, după ce am ascultat intervenția domnului ministru, pot să spun că am înțeles și mă preocup de acest neo-otomanism. Sunt încântat de faptul că Turcia a înregistrat progrese, dar, după părerea mea, aceste măsuri sunt mai degrabă o chestiune de maturizare a mișcării progresiste endogene în Turcia, nu o activitate a guvernului. Este important ca după 50 de ani să se conceadă, să se ofere cetățenia domnului Ifnet și ca acest lucru să fie prezentat ca un mare succes. Însă e vorba de o persoană care face parte din cultura mondială, totuși. Au fost mari investiții în Turcia care au dus la rezultate, e adevărat, dar nu ne-ați spus nimic de marea prăpastie dintre bogați și săraci în uh, țara dumneavoastră. E vorba de o prăpastie mare care duce la mari, mari probleme sociale. Aș vrea să spun că articolul 301 din Codul Penal se referă la uh, posibilitatea insultării statului turc. Dacă rămâne, nu mai putem vorbi despre respectarea drepturilor, deci trebuie eliminat. Apoi uh, se continuă cu provocările pentru insulele din Marea Egee și știm care sunt motivele pe care ni le-ați dat. În cele din urmă se ajunge pe deasupra spațiului aerian din Atena. Dacă nu recunoaște spațiul aerian din Egee, nu mai putem vorbi despre nimic altceva. Acum, domnul Tanoc. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește Turcia și rolul său în organizația conferinței islamice. Aș vrea să văd dacă pot apărea conflicte pe viitor în ceea ce privește valorile împărtășite în această organizație. Ați menționat de- declarația de la Cairo. Pe noi ne preocupă faptul că conducerea Hamas a fost invitată de UE să viziteze Ankara cu ceva timp în urmă și dumneavoastră l-ați invitat pe președintele Bashir să participe la conferința de la Istanbul. Este o persoană cu probleme, dar totuși a, a, a, a refuzat să participe în ultimul minut și cred că ar trebui să fiți foarte atent. Domnule ministru, ați spus că există o echivalență între trupele dumneavoastră și trupele nouă a, a existat un tratat de garantare din anii 60 și nu avem nici o problemă cu suveranitatea Ciprului. Ei sunt suverani, toate părțile sunt de acord cu prezența noastră, deci asta nu e o problemă. Dar înțeleg de la guvernul britanic că partea teritoriului va fi returnat într-o posibilă, într-un posibil acord între cele două comunități. Aș vrea să știu ce părere aveți cu privire la Armenia. Colegiul meu de la, la Buriști a și dumneavoastră ați vorbit despre un mare potențial. Sunt foarte dezamăgit de faptul că după tot capitalul politic investit acolo, a doua zi după întâlnire, primul ministru a dumneavoastră a spus că fără o rezoluție a acestei dispute nu va exista o ridicare a boicotului. Este foarte dezamăgitor și dumneavoastră ați spus că asta este în solidaritate cu Azerbaijanul, ceea ce este adevărat, dar cum reconciliați faptul că o altă țară, Kazahstan, Kazakhstan a încheiat relațiile diplomatice cu Armenia și asta nu îi împiedică să aibă bune relații. Trebuie să depășiți solidaritatea cu Azerbaijanul și să continuați reconcilierea cu Armenia. Foarte bine domnul ministru Baghiș. Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna am știut că Parlamentul European este o mare instituție și astăzi am și simțit acest lucru cu toate întrebările și interesul față de Turcia, lucru care mă face să fiu foarte mândru. Evident, suntem pe calea cea bună și am auzit aici întrebări, atitudini critice și consider că ceea ce încercăm noi să facem este, iată, o sarcină importantă și anume să aducem împreună Turcia și UE. În ceea ce privește diferitele voci menționate de domnul Salafranca, de diferiți lider UE, cum ce impact are asupra opiniei publice din Turcia. 60% din cetățenii turci doresc să se alăture UE, dar când îi întrebăm credeți că Turcia va fi admisă în UE, 40% din ei spun da. Și diferența de 20% este cauzată de lipsa de încredere, cauzată de unele dintre declarațiile menționate. Însă suntem cu toții oamenii politici și uneori facem declarații, în conformitate cu trendul politic din circunscripțiile um, circumscripțiile noastre la momentul respectiv. Dar uh, uh, la final toată lumea știm că cu toții trebuie să lucrăm pentru acest proiect de civilizație. Apropierea Turciei de Europa este importantă și pentru UE, și pentru Turcia, și pentru întreaga lume. În ceea ce privește uh, întrebările doamnei Copas cu privire la diferențele de opinie dintre Turcia și Grecia. Primul nostru ministru a avut o întâlnire îndelungată cu domnul Papa Andreu la o săptămână după alegerea sa în Istanbul și eu am vizitat Atena și prim-ministrul turc a trimis o scrisoare de patru pagini primului ministru papa Andreu în care îi cerea să coopereze pe chestiuni legate de minoritățile din ambele țări, în chestiunea Ciprului, perspectiva europeană a Turciei și, de asemenea, chestiunea imigrării ilegale. În finalul scrisorii, primul ministru turc s-a oferit ca să se întâlnească cu toți miniștrii relevanți din ambele, țară, din ambele țări, sub conducerea celor doi prim-miniștri și să discutăm despre chestiunile care ne despart mai degrabă decât ne unesc. Am așteptat răspunsul domnului Papa Andreu și două zile mai târziu când ne-am întrebat, um, am aflat că a primit scrisoarea și avea o atitudine pozitivă. Și eu sunt optimist. Da, sunt probleme, dar în comparație cu trecutul suntem într-o fază mult mai bună. Sperăm că putem începe discuții um, informative cu privire la Marea Egee pentru a stabili uh, care sunt granițele între zonele noastre și ale lor și e drept că deocamdată sunt interpretări diferite, dar pentru asta e nevoie de lideri, e nevoie de lideri care au curajul să se reunească, să discute și să-și strângă mâna în final. În ceea ce privește acordului de readmitere, nu există nicio tărăgânare din partea Turciei, vă garantez urma să avem întâlnirea pe 4 decembrie în Turcia, dar pentru că acum există o schimbare de portofoliu la comisie, trebuie să amânăm întâlnirea respectivă. Însă, de îndată ce dumneavoastră veți aproba noi comisari și știm care sunt noi jucători, vom continua. Noi dorim să rezolvăm problema, fiindcă nu e o chestiune turco-greacă, e o chestiune europeană și lupta împotriva imigrației ilegale este foarte importantă pentru noi toți și vom face tot ce ne stă în putere pentru a putea găsi soluții la această problemă. Acum, cu privire la chestiunea Ciprului. Respect sentimentele și aspirațiile tuturor reprezentanților Ciprului din această sală, dar trebuie să înțelegeți că mm, e nevoie de um, ambele părți să coopereze pentru a ajunge la un rezultat bun. Trebuie să convingem și să sprijinim cei doi lideri în aceste eforturi și tot poziția Turciei e bazată pe apelul ONU. O rezolvare completă cât mai repede posibilă pe baza atitudinilor bizonale, bicomune, cu egalitate politică. Nu folosim expresia federație sau confederație. Atâta vreme cât există egalitate politică, atâta vreme cât atât ciprioții turci cât și cei greci se simt mulțumiți cu soluția respectivă, atunci noi o vom sprijini. Și am să fiu cinstit. Dacă eu aș fi cipriot, nu contează cipriot, grec sau turc, aș vota pentru aspirațiile europene ale Turciei mai mult decât un negociator șef din partea Turciei, fiindcă pentru Cipru și regiune e foarte important ca Turcia să continue aceste negocieri. Cred că asta este o chestiune care poate să ne aducă împreună și trebuie să nu uităm acest lucru. Înce- În ceea ce privește acordul de readmitere, trebuie să continuăm să lucrăm la el. Avem probleme să le explicăm propriilor noștri oameni, ca membri ai Uniunii Vamale, că în timp ce bunurile noastre pot circula liber, în spațiul european, cetățenii noștri, proprietarii acelor bunuri, nu au aceleași drepturi. E ilogic și trebuie să încheiem odată pentru totdeauna și problema vizelor pentru cetățenii turci și pentru asta trebuie să rezolvăm chestiunea readmiterii. De aceea vrem să găsim o soluție cât mai repede posibil. În ceea ce privește partea de sud-est a Turciei, dacă e nevoie de fonduri suplimentare, deja alocăm propriile noastre fonduri, peste 500 de milioane de euro doar anul acesta am uh, bugetat și am anunțat că vom aloca 10 miliarde de euro în următorii patru ani pentru regiunea de sud-est a Turciei, fiindcă vrem să vedem progrese în zonele din Turcia mai puțin dezvoltate. Faptul că noi am primit 25% din acea regiune în 2002 și aproape 60% din voturi în 2007, deci acea diferență de voturi, ne arată faptul că oamenii din regiune înțeleg că ne pasă de problemele lor și că suntem hotărâți să le rezolvăm problemele. dacă sunt contradictoriu atunci când spun că nu avem uh, probleme cu vecinii, dar că sunt totuși probleme. Nu, am spus că intenția noastră este să nu avem probleme, dar toate părțile trebuie să participe. Noi vrem să ne rezolvăm problemele, dar partenerii noștri trebuie să fie dispuși să coopereze. Dacă ne putem rezolva problemele cu Siria sau îmbunătăți relațiile cu Iran față de acum 5 ani sau cu Rusia, dacă ne putem rezolva problemele cu Bulgaria, România și Georgia, toate astea ne arată că ne putem rezolva problemele și cu ceilalți vecini și vrem să facem asta. Turcia are 13 vecini direct, direcți. Și nu îți alegi vecinii, îi ai. Vecinii noștri nu sunt niște vecini cu care conviețuiești ușor, însă facem tot ce putem să rezolvăm problemele. fiindcă este spre interesul nostru, al tuturor. În ceea ce privește cauza războiului, trebuie să stăm, să discutăm. Primii miniștri ai noștri trebuie să fie încurajați partidul nostru, partidul de opoziție, trebuie să sprijine pe primul ministru Papa Andreu și să discute cu omologii lor turci despre aceste chestiuni care pot fi rezolvate la o masă a negocierilor, dacă vrem să ne înțelegem. Noi avem voința, deschiderea spre a le rezolva și se poate face acest lucru. Domnul Wilder are libertatea de exprimare pe care o poate folosi cum dorește. Și eu am avut libertatea să nu-i ascult punctul de vedere. Poate să vorbească cât vrea și eu, la rândul meu, pot să vorbesc. Ministrul de externe olandez a anunțat deja că autoritățile turce nu trebuie să se întâlnească cu el când merge în Turcia. Nici el nu are ocazia să se întâlnească cu toți membrii Parlamentului din diferite țări. Domnul Walders face o confuzie uneori între o critică și o insultă. Cred că ar trebui să-și asculte declarațiile lui înainte să-i judece pe ceilalți. Niciodată nu le-am cerut jurnaliștilor să iasă din sală, fiindcă vorbeam despre chestiuni confidențiale. La întâlnirea JPC am hotărât că discursurile introductorii trebuie să fie deschise pentru mass media și discuția în sine trebuie să fie cu ușile închise, lucru care a fost anunțat din timp. Și după întâlnirea introductivă JPC, deci după discursurile introductive din Ankara, unde partea turcă a luat cuvântul, la fel și partea europeană, și a vorbit și reprezentantul Parlamentului turc și eu, deci după aceste parte introductorie, presa a fost rugată să părăsească sala, după care la final am informat presa, cum faceți și dumneavoastră, deci nimic n-a fost secret și o procedură normală. Uh, do Christians have... În ceea ce privește minaretele și drepturile creștinilor da, ei au dreptul să-și construiască propriile biserici și se bucură de acest privilegiu de mai mult de 800 de ani. În Istanbul, unde e circumscripția mea, se găsesc biserici, sinagogi și moschei, una lângă alta, oamenii trăiesc în pace. Eu trăiesc uh, într-un uh, cartier unde cei doi copii ai mei cresc împreună cu prietenii lor creștini și evrei. Copiii mei primesc uh, uh cadouri și de fiecare sărbătoare, fie că e islamică, creștină uh, sau evreiască, pentru că toți uh, copiii din ansamblul rezidențial unde uh, locuim se bucură de toate aceste sărbători. Da, am avut și dificultăți, dar în ultimii 800 de ani cred că am demonstrat că culturi și religii diferite, limbi diferite, etnii diferite au coexistat foarte bine. Și credem că acesta este o bogăție a Turciei. Sper că guvernul Elveției nu va mai supune la referendum chestiuni legate de drepturi fundamentale în orașe mici, pentru că nu are niciun sens. Eu cred că dacă Elveția ar fi membră a Uniunii Europene, nu ar fi făcut, nu ar fi avut acest rezultat uh, și de aceea Uniunea Europeană este foarte importantă, pentru că asigură bunăstarea musulmanilor din Europa, dar de asemenea bunăstarea creștinilor, evreilor, ateilor în fiecare uh, stat al Uniunii Europene. Pentru că Uniunea în sine este, după cum am spus, cel mai important proiect uh, de pace al uh, acestui, acestor vremuri. În ceea ce privește gazoductul Nabucco. Am, um, am avut o reuniune astăzi cu comisarul Pibalgs care se ocupă de energie. Turcia va susține în continuare această inițiativă. Credem că Nabucco este un proiect uh, oportun și necesar și Turcia va fi parte a, sol- la, a soluției la toate problemele europene, inclusiv problema energetică. În același timp, dorim să uh, susținem de asemenea și programul nostru uh, și vrem să găsim rute alternative, pentru că Europa are nevoie și va avea nevoie și în viitor de multe surse eh, diferi, diferite de aprovizionare și rute de aprovizionare pe viitor. În ceea ce privește problema iraniană, când am spus Europa de Est, m-am referit la Turcia, pentru că Turcia este o națiune europeană aflată în estul Europei. Și avem eh, graniță cu Iranul și am învățat astfel să comunicăm cu ei. O treime a iranienilor vorbesc turcă, fie că credeți acest lucru sau nu, avem uh, mai bune, o comunicare mai bună cu ei decât cu alte țări. Însă această declarație nu ar trebui să fie uh, înțeleasă în termen de discriminare, pentru că nu vrem niciun fel de discriminare. Problemele noastre sunt comune și soluțiile trebuie să fie comune de asemenea. Să nu uităm, iranienii au o bogată experiență în ceea ce privește diplomația. Cele două nații din partea aceea a lumii care au avut propriile state vreme de mai mult de o mie de ani au fost turcii și persanii și iranienii au inventat uh, șahul, au inventat uh, uh, negocierea și cred că trebuie să comunicăm cu ei și îi, îi încurajăm să comunice și cu restul lumii, cu um, Agenția Internațională a Energiei Atomice și să devină un actor uh, activ. Avem comerț cu Iranul și statele dumneavoastră au de asemenea relații comerciale cu Iranul. alte chestiuni legate de uh, dreptul de exprimare, libertatea presei. Lucrurile se îmbunătățesc în Turcia, după cum v-am spus. Nu spun că am rezolvat toate problemele. Dar în ceea ce privește libertatea presei, trebuie să recunosc că în ultimii șapte ani nu a trecut niciun act normativ prin Parlamentul turc care să limiteze libertatea presei sau libertatea de exprimare, dar am adoptat multe legi pentru a crește uh, libertatea prese și libertatea de exprimare. Da, există această chestiune de impozitare. Uh, ea este, a fost aplicată de Ministerul Finanțelor unei uh, companii media. Dar dacă această autoritate, care este una independentă, a, uh, ar fi amendat o bancă, acest lucru nu ar fi fost interpretat um, cum că Turcia încearcă să limiteze libertatea um, băncilor. În orice țară, orice companie trebuie să-și plătească impozitele. Și această companie a avut probleme în trecut, um, probleme fiscale și acum trebuie să le rezolve. Și acum, de fapt, discuțiile sunt în curs. Dacă ei decid să um, întrerup aceste discuții, pot să meargă la un tribunal independent, care um, un, orice tribunal uh, din, uh, din Turcia este independent și poate să primească această sesizare. 85% dintre companiile care hotărăsc să uh, inițieze o acțiune în justiție, pentru că cred că au dreptate, 85% dintre acestea își câștigă procesele. Așadar, există și astfel de cazuri în care o, un tribunal independent rezolvă problema companiei. În ceea ce privește acest neotomanism despre care a întrebat prietenul nostru uh, cipriot, cred că este o neînțelegere. Nimeni nu spune că Turcia are astfel de aspirații. Turcia este o republică, Republica Turciei și fundamentul acestei republici este pacea. De aceea încercăm să uh, mediem între țări în conflict, de aceea am uh, solicitat să fim reprezentați în uh, Consiliul de Securitate al ONU după ani de lipsă și opt din cele 10 state de acolo au votat pentru prezența Turciei în Consiliul de Securitate. Domnul Bashir nu a fost invitat în Turcia de guvernul turc a fost invitat de secretariatul Organizației conferințe Islamice pentru a participa la un summit al unei organizații internaționale la care um, țara sa uh, participă ca membru cu drepturi de pline. Nu noi decidem cu privire la lista uh, invitațiilor la uh, summiturile um, Organizației Conferinței Islamice. Această organizație invită pe cine dorește iar dânsul a ales să nu participe. În ceea ce privește bazele din Cipru, aceleași garanții internaționale ne permit și nouă, Turciei, să ne păstrăm trupele acolo. Așadar, suntem cu toți în aceeași barcă. Dacă dorim să discutăm acest lucru, trebuie să îi convingem pe președinții Talat și Aristofies de ce Turcia nu poate să își uh, încheie relațiile cu Azerbaijanul, așa cum Kazahstanul are relații cu Armenia. Turcia și-a arătat bunele intenții prin semnarea protocolului și am dori să ratificăm acest protocol în Parlamentul turc. Dar, pe lângă faptul că avem aceleași uh, similarități culturale, aceeași limbă, și vecinătate cu Azerbaijanul. 30% din gazul natural pe care îl uh, importăm vine din Azerbaijan. Mulți dintre aliații noștri europeni anticipează că Turcia va face presiuni pentru Nabucco și probabil că Azerbaijanul va fi sursa pentru acest gaz. Și poate că doriți ca Turcia să uh, îmi spuneți acum că uh, uh, aveți probleme cu relațiile Turciei cu Azerbaijanul. Noi vrem să ne îmbunătățim uh, relațiile cu ei, vrem să vedem îmbunătățirea relațiilor între Azerbaijan și Armenia uh, în Nagorno-Karabakh, pentru că ar fi o îmbunătățire a situației pentru toate statele din regiune. Armenia, uh, Turcia, Rusia ar aduce mult mai multă stabilitate și pace în regiune. Vă rog să continuați să ne susțineți prin raportul dumneavoastră, uh, raportul de țară. Primul uh, proiect de raport va fi cu siguranță îmbogățit de amendamente ale membrilor acestei comisii. Pentru noi, ideile, propunerile dumneavoastră um, sunt foarte importante pentru că Dumneavoastră sunteți reprezentanții aleși direct, direct ai cetățenilor europeni. Contribuțiile dumneavoastră sunt foarte apreciate în Turcia și puteți să fiți siguri că fiecare dintre dumneavoastră este binevenit să vină și să ne facă critici, să ne exprime părerile și aprecierea sa pentru ca Uniunea Europeană și Turcia să devină mai apropiate. Anul 2010 este un an critic. În țara noastră este un an fără alegeri. În Uniunea Europeană este un an în care trebuie să reformați uh, Uniunea Europeană, aveți o nouă comisie, un nou tratat, noi reguli. Haideți să cooperăm în 2010 pentru a face ceea ce trebuie pentru cetățenii noștri pe care îi reprezentăm cu mândrie. Haideți să facem împreună lumea un loc mai bun și mai sigur, nu doar pentru noi, ci și pentru copiii noștri. Mulțumesc! Ringrațiam ministrul Bani. Mulțumim domnului ministru Baghiș pentru prezență și pentru intervenții și sper să ne revedem în curând cu vești bune pentru viitor. Vești bune și pentru Turcia și pentru Uniunea Europeană. Încă o dată mulțumim! Rusia dopo Siria. Poi dopo Siria. Colleghi, possiamo ricominciare? Dragi colegi, propun să reîncepem. Avem plăcerea de a avea alături de noi pe domnul uh, Hugh Mingarele, care este director general adjunct la comisie, care ne va vorbi despre relațiile cu Belarus și ne va prezenta situația actuală și posibilele evoluții pe viitor. Îi urez bun venit și cred că e bine să stabilim care sunt motivele pentru această aducere la zi. Luna trecută, Consiliul a hotărât să extindă pentru un an suspendarea restricțiilor care au fost impuse liberei circulații uh, pentru anumitele autorități din Belarus. A fost concret un semnal de deschidere și de disponibilitate pentru dialog care face pași concreți importanți în uh, domeniul reformei democratice. Cu aceeași ocazie, Consiliul a cerut Comisiei să faciliteze participarea Belarusului la parteneriatul de Est și astfel să fie implicată într-o inițiativă importantă care implică șase țări din Est, printre care și Belarus. Din partea noastră este vorba de o abordare constructivă uh, pe care o sprijinim și acest lucru este subliniat și de diversele rezoluții adoptate. E important să existe un dialog continuu uh, în care evoluțiile să fie urmate și de rezultate concrete în ceea ce privește legislația electorală, libertăți individuale și așa mai departe. E vorba de un dialog care nu compromite contactul cu opoziția și cu societatea civilă din în Belarus. Dorim să ascultăm ce dorește să ne spună domnul Mingarelli cu privire la această situație și cu privire la negocierile pentru încheierea unui acord cu această țară. Aveți cuvântul, domnule Mingarelli. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să vă spun în câteva minute care este părerea noastră cu privire la situația actuală din Belarus și să descriem apoi ce a propus uh, Uniunea Europeană Belarusului. dacă procesul de democratizare al acestei societăți se continuă, consolidează și confirmă. În primul rând, analizarea situației actuale. După cum știți, probabil Uniunea Europeană are uh, din 97 relații cu această țară. În 97, după alegerea președintelui Lukashenko și a, după măsuri restrictive care au fost puse în aplicare foarte urgent în această țară, Consiliul a hotărât să nu mai continue cu semnarea și ratificarea acordului de parteneriat și cooperare care fusese negociat cu această țară și cu restul țărilor din fosta, fostul URSS în prima jumătate a anilor 90. În prezent există un acord de parteneriat și cooperare care a fost negociat. Negocierea s-a încheiat, însă Consiliul a hotărât în 97 să înghețe acest acord și continuă să rămână înghețat, în primul rând. În al doilea rând, Uniunea Europeană a lansat, după cum știți, în 2004 politica europeană de vecinătate și aici Consiliul a hotărât, pe baza unor condiții politice din țara respective, să nu um, considere Belarusul eligibil pentru politica europeană de vecinătate, în timp ce Ucraina, Moldova, restul țărilor vecine beneficiau de această politică de vecinătate. În ultimii doi ani s-a înregistrat o anumită evoluție în Belarus, pe care o cunoașteți foarte bine cu toții. Măsura cea mai spectaculoasă luată de președintele Lukashenko a fost eliberarea prizonierilor politici. În principiu, astăzi nu mai există prizonieri politici în Belarus. Sunt foarte conștient că am spus în principiu, fiindcă există persoane care rămân închise și al căror statut este discutabil. Cu toate acestea, pentru a recunoaște faptul că regimul din Belarus a evoluat în direcția corectă din punct de vedere a eliberării prizonierilor politici, din punct de vedere a relaxării limitelor puse asupra societății civile, Uniunea Europeană, pe durata ultimilor doi ani, a luat o serie de măsuri care demonstrează voința sa de a reînnoi contactul cu această țară. În primul rând au avut loc vizite a înaltului reprezentant Sorana, a doamnei Ferrero-Waldner, în acea țară, la fel vizite și schimburi între înalți funcționari și diplomați și apoi am hotărât să invităm Belarusul să participe la uh, discuția multilaterală cu privire la parteneriatul oriental, aceasta fiind o inițiativă lansată de Uniunea Europeană sub președinția cehă, în primul semestru al anului 2009, care urmărește consolidarea dialogului politic cu țările din Europa de Est și Caucazul de Sud și integrarea progresivă, treptată a acestora uh, pe piața internă UE. Belarusul participă la partea multilaterală a acestui acord de parteneriat uh, estic și uh, participă chiar cu entuziasm. Am stabilit cele patru platforme care constituie pilonii de bază al parteneriatului pentru Est și Belarusul a prezentat și a adus o contribuție foarte bună de fiecare dată. Iată deci situația la momentul actual. Acum câteva săptămâni, miniștrii de afaceri externe au hotărât să extindă pentru un an ridicarea sancțiunilor pentru această țară, interdicția de a circulă liber pentru o serie de autorități și de asemenea să suspende înghețarea bunurilor acestor oameni în țările noastre și să oprească pentru un an suspendarea sancțiunilor. Mai clar, în următoarele 12 luni nu vor exista sancțiuni uh, către această țară. Asta e situația în momentul de față. În același timp, Consiliul de Afaceri Generale și um, Afaceri Externe a cerut uh, să se facă niște lucruri concrete. În primul rând, elaborarea de recomandări privind posibilitatea de a începe negocieri împotriva cu Belarusul pentru a facilita uh, oferirea de vize pentru sejururi pe termen scurt uh, în țările UE ceea ce în engleză se numește Visa Facilitation. Al doilea lucru care ni s-a cerut să fie pregătit este un fel de plan de acțiune din umbră, adică să ne inspirăm din planurile de acțiune pe care le-a elaborat în comun cu țările din Europa Centrală și din Europa de Est, se corectează vorbitorul, în cadrul politicii de vecinătate și să propunem autorităților din, aceste, din această țară un plan de acțiune neobligatoriu în care să stabilim o serie de obiective referitoare la reformă și ajustare economică și dacă aceste reforme vor fi realizate, putem să le oferim o serie de lucruri relevante pentru ei. Comisia lucrează foarte intens la aceste două lucruri, deci facilitarea vizelor și planul de acțiune din umbră și sperăm că în următoarele luni, dacă regimul Lukashenko își va confirma voința de democratizare treptată a țării, și a societății, atunci vom putea și noi să ne implicăm mai mult în relațiile cu această țară. Am transmis autorităților din această țară că vom urmări cu atenție evoluția lor, mai ales pe cinci aspecte. În primul rând, liberalizarea cadrului în care funcționează mass media. Și anume, facilitatea uh, facilizarea transmisiei mass mediei, mai ales a celor private. Nu trebuie să existe prizonieri politici, în al doilea rând, în al treilea rând, îmbunătățirea condițiilor de înregistrare a ONG-urilor, a patra condiție, modificarea legislației electorale pentru a lua în considerare o serie de recomandări formulate de OSCE-ODIR și a cincea condiție este îmbunătățirea libertății de exprimare pentru ca partidele din opoziție să se poată exprima fără a se teme de acțiuni represive. Iată ce am propus noi autorităților din Belarus Și acum punctul de vedere al Comisiei și insist al Comisiei, nu al Uniunii Europene. Noi considerăm că ar fi o idee bună să uh, continuăm cu semnarea și ratificarea acordului de cooperare și parteneriat. De ce? Pentru că dacă semnăm un acord cu un stat partener, chiar dacă acesta creează probleme, nu înseamnă că am făcut un cadou regimului politic țării respective, ci mai degrabă avem noi un instrument pentru a ne întâlni, a discuta cu aceste țări toate subiectele de interes comun, mai ales cele care ne deranjează. Deci dacă avem un acord de parteneria și cooperare, Vom avea întâlniri regulate la nivel de înalt funcționar, experți și ministeriale care ne vor permite să avansăm în domeniile în care dorim acest lucru și care ne vor permite să discutăm aspectele divergente. Iată în câteva cuvinte care este poziția noastră și, evident, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări aveți. Mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare. Există deja înscrieri pentru intervenție și întâi de toate aș dori să-i dau cuvântul domnului Palexis, domnului raportor. Thank you very much. Achula Bay. Buvo tikrai labai įdomu išgirsti apie komisijos nuomonę. A fost foarte interesant uh, poziția exprimată de comisie. Cred că uh, comisia merge pe drumul cel bun cu această poziție. Belarusul, date fiind acțiunile președintelui său, a intrat uh, practic de bunăvoie în izolare acum câțiva ani Uniunea Europeană a oferit asistență Belarusului. Um, și schimbările din Belarus cred că sunt posibile numai în momentul în care avem po posibilitatea serioasă de a stabili contracte la cel mai înalt nivel, dar și la nivelul de jos, la nivel uh, de legături culturale, um, istorice, istoria secolului 20 arată că uh, politica estică, practicată de lumea vestică, ne-a adus uh, multe schimbări în acest domeniu. Cred că Uniunea Europeană și Comisia Europeană uh, merg pe drumul cel bun. Parlamentul European, în mandatul său precedent, a subliniat de mai multe ori că atunci când vorbim despre drepturile omului și libertăți politice în Belarus, avem nevoie de un dialog adecvat și cred că am contribuit la acesta. Lituania, Letonia, Polonia, statele învecinate cu Belarusul susțin de asemenea această politică. Aș dori să vă întreb să vă adresez câteva întrebări. Poate că nu veți avea suficient timp să evaluați legea care a fost uh, adoptată de Parlamentul din Belarus cu privire la amendamentele aduse legii electorale. Există declarații oficiale care spun că acesta este un mare, mare progres și uh, Aș fi recunoscător dacă ați putea să faceți o analiză a acestui pas pozitiv făcut de autor- autoritățile din uh, Belarus. Ați spus, pe bună dreptate, că e nevoie de condiții mai bune pentru ONG-uri și pentru uh, forțele de opoziție. opoziție. Uh, acesta este o premisă pentru noi, pentru Uniunea Europeană și aș dori să știu care este opinia dumneavoastră în ceea ce privește contactele cu opoziția, nu doar la nivel oficial. Parlamentul European este foarte activ în acest domeniu. Recent, săptămâna trecută, Alexandru Milinkevici a vizitat Parlamentul European uh, împreună cu alți lideri ai opoziției și cred că și Comisia uh, cooperează intens, colaborează intens cu uh, Uh, activiștii din opoziție și Javier Solana s-a întâlnit cu aceștia. Cum apreciați um, situația opoziției din Belarus? Majoritatea opoziției de acolo vorbește, se exprimă în favoarea deschiderii Uniunii Europene către Belarus. Activiști precum Anatolii Lebețca și alții consideră că contactele cu autoritățile oficiale ale Belarusului și această nouă politică a Uniunii Europene sporesc, uh, de fapt, uh, și consolidează regimul lui Lukashenko. Acestea sunt întrebările pe care am vrut să vi le adresez și mulțumesc încă o dată pentru informații. La parola al are acum cuvântul domnul Protasievici, care este președintele delegației Europa Belarus. Uh, thank you, Mr. Chair. Chair, I've been for almost two years a chairman of the delegation for relations with Belarus. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt președintele acestei delegații și de aceea sunt familiar cu ce se întâmplă în Belarus. Și aș vrea să vă spun că mai întâi aveam și eu o poziție radicală și dură și în urmă cu un an am renunțat la această dorință de a menține această țară uh, într-o situație de izolare, pentru că am hotărât că astfel această țară avea mai multe șanse să facă progrese pe calea democrației. Însă, Cam după un an și jumătate pot să spun că sunt foarte dezamăgit de ce se întâmplă, mai ales uh, cu privire la drepturile omului și la democrație. Acum, referitor la ce a spus domnul Mingarelli, e clar că libertatea presei este foarte limitată. Potrivit uh, raportului publicat în urmă cu o lună de Asociația Internațională a Jurnaliștilor. Apoi nu există o adevărată libertate pentru partidele politice. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu Partidul Cristian, uh, Creștin Democrat din Belarus. Pentru că i s-a refuzat posibilitatea de a se înregistra. Și apoi Partidul Comunist, care uh, vrea pur și simplu să-și schimbe oarecum uh, denumirea oficială, dar chiar și el a avut probleme cu Ministrul Justiției pentru a face această mică modificare. În urmă cu câteva săptămâni, potrivit purtătorului de cuvânt al OCDE, există o lege cu amendamente care să schimbe codul penal, însă acest birou nu știe care sunt modificările care vor fi aduse codului. E vorba despre codul electoral, nu despre codul penal. Președinta uh, Biroului Electoral Independent a spus că s-au operat modificări, dar acestea nu au fost comunicate și, în ciuda unei înțelegeri scrise făcută între Comitetul Central Electoral și biroul și biroul OSCE din uh, Belarus, potrivit căruia trebuia să existe consultări, nu au avut loc asemenea întâlniri și consultări. Deci trebuie să fim conștienți de ce se întâmplă și am vrea să știm care vor fi modificările aduse codului electoral. Apoi, cum a spus domnul Mingarelli, mai rămân cel puțin 10 persoane care sunt considerate de Amnesty International ca fiind prizonieri de conștiință. Aș vrea mai ales să-l menționez pe domnul Dubski. De aceea, pun următoarea întrebare. Care este rezultatul noii politici? Pentru că dialogul în ce privește drepturile omului între Europa și Belarus îl încezește. Deci vreau să știu care a fost rezultatul acestei noi politici, cum spuneam. Și vreau să știu care va fi următorul pas făcut de uh, înaltul reprezentant pentru politica externă, doamna Ashton. Ea a vorbit despre această diplomație tăcută, dar eu nu sunt îngrijorat. Nu știu dacă uh, principalul rezultat al acestei diplomații uh, tăcute nu va fi o, uh, o liniște totală și profundă din partea Belarusului în ce privește drepturile omului. Știți că Domnul uh, um, uh, a sprijinit această politică uh, inspirată de Uniunea Europeană, dar el se confruntă cu mai multe riscuri. El s-ar putea să-și piardă încrederea în noi dacă noi nu vom include opoziția în dialogul cu Belarusul. Și de aceea vreau să fac referire la vizita oficială a domnului Berlusconi la Minsk luni. A fost pentru prima oară când un lider european a făcut deplasarea până la Minsk. Dar în timpul vizitei sale nu s-a întâlnit cu reprezentanții democrației, opoziției democratice. Și acest lucru este foarte periculos ar trebui ca pe viitor liderii europeni să evite să facă asemenea gesturi. Mulțumesc! După aceste două lor de cuvânt, au mai multe persoane care s-au înscris. Vai, trebuie să discutăm despre Siria și Afganistan, deci de aceea trebuie să vă limitați la două minute atunci când vorbiți. Mai întâi, domnul Schulz. Herr Sie haben in Ihren Domnule Mingarelli, ați vorbit despre șansele unui potențial uh, acord de parteneriat de vecinătate. Oare acest acord, această parteneriat, acest parteneriat um, nu cumva are o influență negativă asupra celuilalt parteneriat. Există un parteneriat între Belarus și Rusia în ceea ce privește statutul de membru în OMC. Rusia a spus că uh, numai că, că va intra în OMC numai dacă și Belarus uh, primește statutul de membru în această organizație. Questa è mezz'etta. Sì. Allora, la parola al are cuvântul acum domnul Covaci. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să îmi exprim sprijinul față de domnul Protasievici. Cred că a venit momentul să aducem și opoziția la dialog. Opoziția din Belarus este în prezent ignorată și mă întreb dacă este o politică intenționată a UE și a Comisiei să se întâmple așa ceva, fiindcă efectul este evident să se consolideze regimul lui Lukashenko. Mi se pare că Comisia și Consiliul trebuie să prezinte lucruri, să-și prezinte intențiile clar. Credeți că în prezent aveți relații adecvate, suficiente cu opoziția din Belarus care să o susțină? Aș vrea să știu, să-mi spuneți sincer, care sunt relațiile pe care le aveți cu opoziția și care au fost relațiile dintre opoziție și doamna Solana, doamna Ferrero-Valner și de ce nu s-a întâlnit domnul Berlusconi cu reprezentanții opoziției. De asemenea, când aveți uh, discuții cu administrația din Belarus, în ce măsură este implicată și opoziția în aceste discuții. Dacă nu puteți răspunde, acum am să revin cu întrebarea în detaliu în scris. Ca membru al Parlamentului din Polonia pot să vă spun că opoziția are nevoie acum nu neapărat de dreptul de a vorbi în presă, ci trebuie să știe că oamenii îi acordă un anumit statut și apreciez foarte mult punctul dumneavoastră de vedere pe acest subiect. Aș vrea să-l aud. În ceea ce privește legea electorală, așa să-mi clarificați lucrurile, nu are rost, e logic să lăudăm pe Lukashenko pentru modificarea legii electorale, fiindcă ce, voi, ce dorim noi nu este modificarea acestei legi, ci alegeri libere. Dumneavoastră, domnilor și domnilor, domnule Mingarelli, știți foarte bine că uh, o lege electorală poate funcționa și ca un truc magic și um, alegerile pot fi mai puțin libere, ascunse în spatele unei legi bine ticluite. Și aici închei, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Andrichiene acum are cuvântul. Vă rog foarte concis. Nu-mi place rolul de cenzor, dar asta este. E o chestiune de democrație. Toată lumea trebuie să poată interveni. domnul Andrichiene. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Mingarelli, mulțumesc pentru prezentarea situației din Belarus. Întrebarea mea se referă la situația economică a țării. Ați putea să ne spuneți punctul de vedere și ce știți dumneavoastră cu privire la um, economia din Belarus în momentul actual, mai ales din perspectiva crizei economice și financiare mondiale. Un al doilea aspect. Autoritățile din Belarus au uh, făcut pași clar către liberalizarea economiei în ultimii ani și acestea susțin că au acordat libertate uh, capitalului străin să intre în Belarus. Dumneavoastră certificați astfel de um, afirmații și considerați că companiile europene pătrund mai ușor pe piața din Belarus? Apoi o altă întrebare referitoare la o declarație făcută de curând de Rusia, Belarus și Kazakhstan. Toate cele trei țări împreună ca Uniune, ca Uniune Vamală, se vor alătura OMC-ului. E vorba de declarații propagandiste sau e ceva concret și serios în acele declarații? Mulțumesc! Mulțumim domnei Andrei Chievici și acum domnul Vigenin are colegul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, președintele delegației cu, uh, pentru adunarea uh, Eurovest și noi pregătim și relația cu Belarus. Parlamentul nostru nu este pregătit să recunoască modul în care a fost ales președintele Belarus Avem anumite decizii care deja au fost luate anul acesta, le vom revizui, suntem gata să uh, facem niște pași mici în sens concret, dar până când nu va exista un parlament ales democratic, nu putem să îi uh, includem la aduna, să participe în întâlnirile adunării. Sigur, acest lucru creează noi probleme, n-am să intru în detalii, dar întrebarea mea este cum ați evalua participarea Belarus Mercosurului în parteneriatul estic până acum și care este, după părerea dumneavoastră, nivelul lor de angajare pentru a rămâne parte a acestei politici. În ce măsură neinvitarea Belarusului ar pune în pericol proiectul, dat fiindcă există un grad de solidaritate între statele din parteneriatul de est. De asemenea, aș vrea să știu dacă, după părerea dumneavoastră, ar fi înțelept din partea Uniunii Europene să elaboreze o politică mai coordonată între Comisie, Com- Consiliu și Parlament față de Belarus, cel puțin anumite aspecte ale politicii care deja au fost inițiate. Pun această întrebare fiindcă, după părerea mea, noi, ca Parlament, trebuie să ajutăm această politică, dar, evident, în același timp există chestiuni legate de diverse principii pe care nu le putem încălca și de aceea e nevoie de sprijinul dumneavoastră și, pe de altă parte, sunt sigur că și dumneavoastră aveți nevoie de sprijinul nostru pentru a reuși acest parteneriat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tanu, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă refer la 2002, când m-am alăturat Comisiei pentru Belarus, Ucraina și Moldova și mi-amintesc de domnul Limingarelli de acum, de atunci. Este într-adevăr un mare expert pe chestiunea Belarus. Sunt în totalitate de acord că politica de izolare care a fost promovată de statele membre și Statele Unite până acum nu a dat rezultatele dorite și o abordare mai rațională ar fi fost mult mai adecvată, cu stimulente. Președintele Lukashenko este foarte abil, este un homo sovieticus, nu este un democrat, nu va fi niciodată, dar înțelege politica noastră și trebuie să ne angajăm la nivel de egalitate în discuții cu el. La adunarea parlamentară NATO s-a menționat exercițiile din, militare din Belarus cu Rusia, la care n-au fost invitați observatori NATO sau UE, ceea ce este o provocare și înțeles că scenariul elaborat acolo a fost o invazie din partea unor teroriști din Lituania și ridicarea minorității poloneze din Belarus. Nu știu sigur, dar așa m-am auzit că s-a întâmplat. Aveți un comentariu în acest sens? Mulțumim. Domnul Gruzbi are acum cuvântul. Dziękuję panie przewodniczący. Wydaje się, że temat, który dzisiaj jest przed... Mulțumesc. S-ar părea că subiectul discuțiilor de astăzi este unul foarte important în contextul vizitei politicienilor din opoziția din Belarus conduși de domnul Milinkevici. Cred că au, s-au întâlnit cu reprezentanții tuturor grupurilor politice din Parlamentul European. Nu ne referim însă doar la situația politică, la situația opoziției și la libertatea mass media, ci de asemenea, ne gândim la alegerile locale din uh, Belarus de anul viitor, care vor fi un test uh, al democrației din țară. Aceste alegeri vor arăta dacă legea electorală a fost într-adevăr bine uh, întocmită și dacă sau nu este respectată. Cea de-a doua chestiune uh, este situația economică. resursele de energie, inclusiv gazul, um, au prețuri din ce în ce mai mari, mergând către prețurile de pe piața mondială. Și aici nu doar Uniunea Europeană, ci instituțiile financiare internaționale trebuie să ofere ajutor. Opoziția spune că acest lucru ar fi un element vital Uh, de susținere care ar putea să aibă ca și consecință uh, mai multe drepturi pentru opoziție, pentru mass media și așa mai departe. Acest element este și el unul foarte important. Și, în ultimul rând, domnule președinte, ultimul lucru pe care vreau să-l mai spun este reducerea prețului vizelor pentru cetățenii din Belarus. Conform celor spuse de comisarul Baro, nu este posibil reducerea costului vizelor, dar întrebarea mea este, se gândește Comisia la măsuri în această direcție? Panzeri, colega Panzeri, onorevole Panzeri. <clears throat> Grație, președinte. Domnul Panzeri. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Mingarelli, și cred că obiectivul de a stabili condițiile pentru ca o țară ca Belarus să se situeze pe calea către democrație este un obiectiv al nostru pe care îl împărtășim. Cerința, cerințele din partea Comisiei se îndreaptă în, aceeași, în această direcție și cerința ajustării, să spunem, legii electorale, demonstrează situația precarității pluralismului politic în acea țară. Într-adevăr, mai sunt multe lucruri de făcut și aș vrea să înțeleg, având în vedere acest cadru și uh, reamintind lucrurile spuse de domnul Prostasievici, care este părerea Comisiei cu privire la vizita recentă a primului ministru italian în zilele trecute uh, și întâlnirea cu Lukashenko, în urma căreia Lukashenko a declarat în fața presei că e vorba de o deschidere a Europei către Belarus să ne înțelegem. Fiecare țară este liberă să-și programeze vizitele după cum dorește, însă, având în vedere activitatea comisiei, aș vrea să știu dacă a existat o consultare între Consiliu și Comisie și dacă da, dacă s-a dat mandat cuiva, inclusiv domnului Berlusconi, să deschidă canale de dialog uh, diplomatice și dacă nu s-a întâmplat așa ceva, care este părerea Comisiei cu privire la sensul acestei vizite pentru a încerca să evităm o politică externă în care toată lumea face ce vrea. Mă, uh, vreau să mă folosesc de prezența dumneavoastră pentru a cere clarificări, fiindcă nu am putut să-i le cer doamnei Arston. Domnul Mirski acum. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es biju Baltkrievijā. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost în Belarus de mai multe ori și cunosc foarte bine situația din această țară. Astăzi, oricine ar putea să spună că este reprezentantul cheie, principalul reprezentant al opoziției. Eu știu ce face domnul Milienchevici. El, de fapt, conduce numai 300 de oameni. Nu există o opoziție unită în Belarus. Opoziția nu se bucură de sprijinul majorității cetățenilor din Belarus. Comisia și Consiliul plănuiesc să intensifice dialogul cu guvernul din Belarus. Mulțumesc! Ultima persoană domnul Arlache, dar renunță, nu mai vrea să ia cuvântul, atunci dau cuvântul domnului Mingarele. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări și comentarii. Am să le iau la rând. Apoi, în ce privește, acum, în ce privește noua legislație electorală, încă nu suntem în măsură să vă comunicăm rezultatele propriei noastre evaluări, pentru că este o legislație deosebit de recentă, s-a adoptat în urmă cu câteva zile. Dar observatorii ne spun că uh, ea reprezintă un pas în direcția cea bună. Încă o dată, vă atrag atenția asupra faptului că nu este vorba despre propria noastră evaluare, ci de cea a unor observatori de la fața locului care au putut citi textul și spun că se creează condiții mai favorabile pentru a se ține alegeri uh, mai democratice. Domnul Coval ne spune, e bine să ai o nouă legislație electorală, acum ar trebui să fie și aplicată. Da, într-adevăr, dar este totuși un prim pas. Le cele mai întâi să adopte o nouă legislație care corespunde cu recomandările OSCE și apoi să o aplice. Dacă nu o vor pune în aplicare cu ocazia alegerilor uh, locale din primăvara anului 2010, vom vedea care vor fi consecințele. Dar deocamdată, cum spuneam, este un prim gest. Contactele cu opoziția. Nu sunt de acord cu ce a spus unul din deputați, și anume că nu contactăm opoziția. Este fals. Cu ocazia fiecarei vizite făcută de funcționari de la Comisia sau de la Secretariatul Consiliului, ne-am întâlnit și cu reprezentanții ai opoziției. Atunci când domnul Javier Solana a fost în Belarus, a făcut același lucru și când doamna Ferrero Valner a fost în Belarus, a întâlnit cu opoziția. De ce fac să spunem că nu este așa. Deja din 97 finanțăm actori independenți din societatea civilă. ONG-uri, asociații, organe de presă, sindicate și așa mai departe. Mi s-a reproșat faptul că nu finanțăm partide politice, dar am spus că regulamentul nostru financiar nu ne permite să finanțăm din banii comunitari partidele politice dar dacă uh, se dorea, se putea obține finanțare de la fundațiile politice din statele membre. Dar opoziția nu este deloc ignorată de funcționarii care se deplasează la fața locului. Și data viitoare, când domnul Milinchevici va veni aici, nu aveți decât să-l întrebați, și o să vedeți ce o să vă răspundă. Opoziția, în marea sa majoritate, este pentru o politică de angajare. Ne spun, veniți mai des, trimiteți experți, lansați programe de cooperare. Pentru ei este foarte important ca țara să nu fie izolată. Mulți dintre ei ne spun acest lucru. Bineînțeles, ne spun, nu vă lăsați uh, înșelați de uh, ultimele acțiuni ale președintelui Lukashenko. El crede că poate să înșele pe cineva, dar dacă face aceste lucruri, nu o face pentru că este democrat, ci pentru că este constrâns de situație, pentru că i-a ajuns lațul la gât din cauza dificultăților economice. Mai trebuie să spunem că opoziția este foarte divizată, ceea ce explică aplică uh, rezultatele pe care le obține Lukashenko la fiecare alegere. Nu e numai și faptul că aceste alegeri nu sunt transparente, însă o, celălalt factor care va, fa- va face pe unii să săriți în picioare, trebuie să vă spun că deocamdată nivelul de viață în medie în Belarus este mai mare decât nivelul de viață al multor dintre țările vecine și atunci e clar de ce președintele Lukashenko este atât de popular. Chiar dacă alegerile ar fi libere și democratice, cred că rezultatul final n-ar fi foarte diferit. Cum spuneam, opoziția este foarte divizată. Domnul Protasevici mă întreabă care este evaluarea noastră și care este rezultatul deschiderii de care a dat dovadă Uniunea Europeană în ultimele 18 luni. Aveți dreptate, nu am văzut niște rezultate spectaculare și reformele care au fost făcute nu au fost nici sistemice și nici irreversibile. Situația este deosebit de fragilă, dar așa cum a spus și domnul Tanoc, mi se pare că nu există o alternativă decât să izolăm Belarusul și izolarea nu servește la nimic. Chiar dacă considerăm că aceste reforme sunt oarecum timide, insuficiente, trebuie să le încurajăm și să aplicăm continuare această politică de combinație a sancțiunilor și a stimulentelor. Ni se spune că nu există libertate pentru opoziție. Da, aveți dreptate. Pot să confirm faptul că este riscant să fii opozant, este riscant atunci când ești un jurnalist uh, sau un ziar independent să spui clar ce vrei să spui. S-au făcut câțiva pași ezitanți în direcția cea bună și noi trebuie să îi încurajăm. Dar mi se pare că e mai riscant să nu faci nimic, să izolezi această țară, decât să încerci să îi împingi mai departe în direcția cea bună. Apoi, ca să răspund la întrebarea doamnei despre situația economică și financiară, acest regim s-a deschis oarecum spre exterior, deoarece pentru prima oară de mulți ani de zile au existat dificultăți economice și financiare. În primul rând, pentru că prețul gazului rusesc crește în mod regulat și asta reprezintă o problemă, pentru că această economie este susținută de uh, prețurile um, artificiale uh, mult prea mici pe care Rusia le um, oferă Belarusului. Apoi, Belarusul s-a angajat în negocieri cu femeiul pentru a cere uh, sprijin și apoi, de asemenea, Belarusul a, a început negocieri macrofinanciare cu Uniunea Europeană. Noi am propus să se acorde un ajutor de 200 de milioane de euro. Va fi un ajutor condiționat și, ca de obicei, vom cere să fie îndeplinite aceleași condiții ca și um, um condițiile pe care le cere femeiul. Încă o dată, există o deschidere din partea liderului acestui regim. Am mai fost întrebat dacă Uniunea Vamală pe care Belarusul vrea să o facă cu Rusia și Kazakhstanul ar trebui să aibă un impact asupra relațiilor noastre cu această țară. De mulți ani există o Uniune Vamală între Belarus și Rusia, dar nu funcționează. Seamănă cu toate celelalte acorduri semnate în cadrul comunității statelor independente. Deci o uniune vamală care nu funcționează, în continuare sunt percepute taxe vamale atunci când rușii importă bunuri din Belarus. Dacă mâine această uniune vamală va exista, va avea vreun impact asupra noastră? Răspunsul este că asta nu ne va împiedica să semnăm un acord de parteneriat și de cooperare și de asemenea nu ne va împiedica să elaborăm un plan de acțiune în cadrul politicii de vecinătate. Problemele pot să apară dacă am vrea să facem un acord de liber schimb. Însă încă nu suntem în stadiul în care să negociem un acord de liber schimb cu Belarusul. Și cum Rusia a hotărât să fie membră a OMC, suntem uh, împiedicați în a negocia un acord de liber schimb cu Rusia din cauza dorinței de a avea această uniune vamală. Da, mi se spune să fiu mai succint. Avem aceste patru platforme, securitate și guvernanță, securitatea uh, aprovizionării cu energie, integrarea economică și contactele de la om la om. Și este clar că partea belarusă vrea să participe. Riscăm să avem probleme dacă vor recunoaște și ei independența Abhaziei și a Oseției de Sud. Dacă vor face acest lucru, ne, teamă, ne e teamă de um, reacția Georgiei, care este o țară membra parteneriatului estic. Ministrul polonez Sikorski ne-a avertizat la ultimul Consiliu de Afaceri Generale că există aceste exerciții militare în Belarus pentru motivele despre care ați, pe care le-ați menționat, domnule Tanoc. Ce vreți să spun despre asta? Într-o, sunt într-o situație jenantă. Le-ar fi plăcut ca asemenea simulări militare să nu existe. Întrebarea domnului Panzeri în ce privește vizita domnului prim-ministru Berlusconi E clar, cred că înțelegeți de ce un ministru al Comisiei Europene nu poate să se exprime cu privire la ce fac șefii de stat și de guverne. În ce privește necesitatea de a avea o abordare mai coordonată între Comisie, Consiliu și Parlament, între Comisie și Consiliu totul se va rezolva în câteva săptămâni, iar în ce privește Parlamentul, putem să venim să vă explicăm ce facem, din ce motive o facem și să luăm în considerare observațiile și recomandările dumneavoastră. Sper că am răspuns la um, principalele întrebări care mi-au fost adresate. A, un punct de procedură. Domnule președinte, cred că nu a fost bine înțeles. Este un punct de procedură? Întreabă președintele. O secundă, domnule președinte. Eu nu am fost bineînțeles, pentru că nu mi-ați dat voie să termin când mi-am pus întrebarea. Știu că există contacte cu opoziția, dar credeți că aceste contacte sunt suficiente, sunt proporționate? Nu vreau să existe o neînțelegere între noi. Domnul Mingarele, da, putem tot timpul să facem, mai bine nu pot spune că contactele sunt suficiente. Admirăm pe aceste persoane curajoase care sunt în dificultate. Ne-ar place să facem mai multe. Mulțumim pentru această prima intervenție. Trecem acum la acordul de asociere cu Siria. Ca președinte, nu am să am o introducere și pentru a lăsa suficient timp domnului Mingarelli. Mulțumesc, am să fiu foarte concis. Comisia a negociat, după cum știți, între 2000 și 2004 un acord de asociere cu Siria. În 2004 am uh, finalizat negocierile, dar datorită unor dificultăți politici care existau la momentul respectiv în relațiile dintre UE și Siria, Consiliul a considerat că nu era momentul să se semneze și să se ratifice acest acord de asociere. În 2008, adică anul trecut, ca urmare a evoluției din politica Siria, eh, Siriei față de vecini, Consiliul a hotărât că era momentul să reia discuțiile cu Siria și am actualizat acest acord de asociere la finele anului 2008. Am mers în decembrie 2008 la Damasc pentru a-l semna. În primul semestru al anului 2009 am tradus acest acord în toate limbile oficiale ale Uniunii. Am verificat ca acest acord să nu aibă nicio breșă juridică și apoi am avut o discuție privind drepturile omului în Siria, lucru care ne-a dus la adoptarea unei declarații unilaterale cu privire la drepturile omului și la condițiile în care acordul poate fi suspendat. După aceasta, președinția suedeză a invitat în noiembrie anul acesta pe ministrul de afaceri externe sirian să semneze acest acord la Bruxelles. Răspunsul ministrului Mohalem a fost nu suntem gata să venim acum să semnăm acest acord, avem nevoie de timp să-l examinăm cu mare atenție și apoi uh, vă vom contacta pentru a vă spune dacă efectiv dorim să semnăm acest acord. Comisia a propus autorităților siriene să își, și oferit sprijinul în evaluarea acestui acord, dar partea siriană ne-a spus deocamdată nu e nevoie, vom face propria noastră evaluare și vom prezenta președintelui Assad rezultatul evaluării noastre în martie anul următor. Știm că între timp au inițiat consultări cu o serie de țări învecinate care au astfel de acorduri, și anume Algeria, Egipt și Iordania. Care este motivul pentru care sirienii consideră că nu este urgent să se semneze acest acord? După părerea noastră, există trei astfel de motive. În primul rând, e vorba de o chestiune protocolară. Am acordat 10 zile ministrului sirian pentru a veni în Bruxelles și, evident, a considerat că nu era o condiție acceptabilă ne-au spus, ne-ați făcut să așteptăm patru ani și acum vreți ca în 10 zile să venim să-l uh, semnăm, nu sunteți deloc serioși și evident îi și înțelegem. În al doilea rând, autoritățile siriene au fost deranjați de declarația unilaterală cu privire la drepturile omului. Deși această declarație nu angajează cu nimic Siria, au considerat că uh, se foloseau două, o se foloseau o măsură dublă în măsura în care cu celelalte țări din bazinul mediteranean nu avem astfel de declarații unilaterale rale, ca anexă la acest acord. Și există evident și motive economice. Sirienii consideră că, din punct de vedere economic, acest acord nu este neapărat benefic, profitabil pentru ei, pe termen um, scurt chiar vor fi pierderi de venituri fiscale și riscă să aibă, după părerea lor, o concurență crescută din partea companiilor noastre în sectoare deja fragilizate. Evident, poate exista și o creștere a exporturilor europene în anumite sectoare către Siria, în timp ce inversul este puțin probabil, cel puțin pe termen scurt. Sirienii ne cer uh, o creștere a asistenței financiare care să-i ajute să se ridice la același nivel atunci când se pune în aplicare acest acord. Poziția noastră este evident să explicăm sirienilor că pe termen mediu și lung punerea în aplicare a unui astfel de acord, dacă ea este însoțită de o serie de reforme structurale care să aibă loc în Siria și care să urmărească deschiderea deschiderea economiei va fi benefică economiei siriene și sperăm că vom putea să ne susținem această poziție în Damasc pentru ca partenerii noștri sirieni să semneze acordul. Pentru noi e important să avem cât de repede o bază contractuală pe, cu ajutorul căreia să intensificăm relațiile cu un partener atât de important ca Siria. Iată cam care ar fi un rezumat al situației. Avem deja o listă de solicitări de intervenție. Întâi de totul, raportorul pentru acordul de asociere are cuvântul și vicepreședinte, domnul Bodi. E... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Mingarelli, când comparăm acest acord Uniunea Europeană-Siria cu alte acorduri de asociere care au fost încheiate cu țări din uh, regiunea mediterană și cu alte țări arabe, vedem care sunt specificitățile atât pe plan politic cât și pe plan comercial și economic. Ne-ați spus că Siriei îi era teamă de o creștere a importurilor din Uniunea Europeană, de o stagnare a exporturilor sale către Uniunea Europeană? Și vreau să știu dacă aceste temeri sunt fondate și dacă s-ar putea face un amendament la acest acord pentru ca să nu mai existe motive de teamă. Apoi, vreau să știu cum a evoluat acest acord de când Siria a ieșit din situația de izolare politică după uh, summitul de la Doha și um, Uniunea pentru um, Euromed din iulie 2008. Mulțumesc, care cuvântul domnul Sala Franc acum. Seguido con mucha atención. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat și eu raportul domnului Mingarelli și am ascultat cum a evoluat poziția Consiliului, dar vreau să știu de ce a făcut Consiliul acest lucru? De ce Consiliul acum este mult mai favorabil încheierii unui acord cu Siria? Chiar mă întreb care sunt motivele adevărate. Pentru că am văzut cum au evoluat relațiile, de exemplu, dintre Siria și Liban. E clar că normalizarea acestor relații a fost un punct pentru Siria. Dar este normal să fi fixat un uh, calendar, un termen pentru a invita o țară să semneze un acord? Ați vorbit despre acest termen de 10 zile. Cum puteți să explicați această atitudine, gen uh, ori acceptați și semnați potrivit termenelor noastre, ori lăsăm totul baltă? Această declarație unilaterală în ce privește drepturile omului se pare că a deranjat Siria pentru noi este un element important de introdus în acord, dar asta nu justifică întreaga abordare. Ar fi bine să fim mai împăciuitori. Atunci când um, ați vorbit despre această politică a stimulentelor și a sancțiunilor, nu știu dacă se poate aplica bine și pentru uh, Siria, pentru că uh, mă întreb dacă în alte situații chiar ați aplicat această politică, de exemplu în cazul Rusiei sau al Belarusului. Relația cu Siria este fundamentală și ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra acestea. Are cuvântul domnul Pötering. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Mingarelli pentru activitatea pe care o desfășoară într-un domeniu care este de mare semnătate pentru Uniunea Europeană. Cred că Siria este un uh, stat cheie în uh, Orientul apropiat uh, și nici nu ne dăm seama de însemnătatea acesteia. Colegul Salafranca a amintit și Libanul și vreau să subliniez ceea ce a spus domnul vicepreședinte Dominic Budi. Siria este importantă în relația cu Iranul și dacă ne vrem, dacă vrem să um, ajutăm la detensionarea situației dintre Siria și Iran, atunci uh, trebuie să ne îmbunătățim relația cu Siria în ceea ce privește Israelul și Palestina. Avem nevoie de asemenea de ajutorul Siriei. Aș dori să mai spun ceva despre drepturile omului. Am vizitat Siria anul trecut, uh, am vorbit cu lideri religioși din diverse regiuni, libertatea religiei Um, este o parte importantă a drepturilor omului și este mult mai bine garantată decât în alte state arabe. Ar trebui să recunoaștem acest lucru. Liderii religioși mi-au spus că pot să se exprime, pot să-și exercite uh, profesia uh, și trăiesc foarte bine creștini și musulmani împreună. Um, de asemenea, trebuie să discutăm despre drepturile omului și uh, o declarație unilaterală este drumul cel bun. Dar Uniunea Europeană și președintele Franței trebuie să fie încurajați, pentru că acesta a fost um, la um, summitul Mării Mediterane pe 13 iulie și a făcut o declarație importantă. Uh, Uniunea Europeană și Franța um, trebuie să se preocupe foarte serios de legăturile cu Siria. Aceasta este recomandarea mea politică. Grazie, la parola colega Tannock. Are acum cuvântul domnul Tanoc. Mulțumesc, domnule președinte. Pe mine încă mai, mai preocupă problema care există în Damasc și anume sprijinul rețelelor teroriste internaționale, jihad, Hamas. Ce face Comisia în acest sens? Mă preocupă faptul că se furnizează arme acestor organizații cu finanțare iraniană și că există uh, acces foarte ușor prin Damasc. Mă preocupă faptul că a existat o explozie misterioasă care credem că ar fi putut fi o facilitate de cercetare din Corea de Nord în Siria acum un an și s-a uitat de așa ceva și oare construiesc o armă nucleară cu ajutorul Coreei de Nord? Mă preocupă că există un stoc mare de arme de distrugere în masă, chimice și biologice. S-a discutat de introducerea unor clauze în acordul de asociere și anume să se elimine aceste arme de distrugere. Ce s-a întâmplat cu acestea, fiindcă nu mai au să fie menționate? Și o chestiune foarte sensibilă, asiz investigarea uh, asasinării lui Hariri din Liban, ce se întâmplă cu acest acord de asociere dacă uh, serviciile de securitate aproape de guvern se dovedesc că avea o legătură cu această asasinare? Domnule Mingarelli, acum puteți răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări foarte precise din partea domnului Bodis. Ce are acest acord special față de celelalte acorduri? Principala caracteristică este această declarație unilaterală în ce privește drepturile omului. Trebuie să precizez faptul că în orice fel de acord de acest tip, clauza cu privire la drepturile omului este uh, un punct cheie. Astfel încât, dacă partea europeană consideră că există o violare a drepturilor omului, atunci poate să sisteze punerea în aplicare a acestui acord, în orice moment. Acum nu avem decât o declarație unilaterală. Este doar dovada unei voințe politice. Nu este neapărat un punct în plus și cunosc multe exemple în care nu s-au suspendat acordurile chiar dacă s-au constatat încălcarea drepturilor omului. E vorba despre țări mari, n-are rost acum aici să dau nume. Dar Consiliul uh, poate să folosească această clauză a drepturilor omului pentru a suspenda un acord. Însă, în cazul acestui acord de asociere, uh, specificitatea constă în existența unei declarații unilaterale și nu bilaterale. dacă temerile sirienilor sunt fondate sau nu. Încă o dată, nimic nu este negru sau alb. Este clar că pe termen scurt, punerea în aplicare unei asemenea acord poate să provoace câteva dificultăți în sectoarele economice cele mai fragile când o economie care era relativ închisă se deschide la concurența internațională, anumite sectoare care fuseseră protejate nu pot să facă față concurenței internaționale. Acest lucru trebuie să se întâmple în Siria, așa cum s-a întâmplat cu oricare altă economie, în momentul în care a devenit o economie deschisă. Deci e adevărat că pe termen scurt va exista o pierdere a încasărilor din taxele vamale dar nu este neapărat o pierdere mare. Noi am încercat să punem la punct o listă cu argumente ca să, le, să vedem care sunt pierderile previzibile pe termen scurt. Dar economia trebuie să se modernizeze independent de semnarea acestui acord. Dacă guvernul vrea să își îmbunătățească uh, politicile și să amelioreze nivelul de viață al populației, trebuie să își deschidă economia spre exterior. Iar noi ce facem cu acest acord? Îi ajutăm în acest demers de deschidere al economiei. Am spus uh, părții siriene că avem un buget de cooperare la nivel financiar și tehnic și din acest buget am putea ajuta industriile lor, întreprinderile lor să se modernizeze și să se adapteze um, uh, concurenței de pe piața internațională. Deci am spus că am putea să reducem aceste dificultăți pe termen scurt și să oferim Siriei uh, uh promisiuni de câștig pe termen lung. Eu un răspuns în doi per, dar nu văd cum pot să fac altfel. Situația drepturilor omului, nu văd ce pot să spun mai mult. Uh, apoi, la întrebările domnului Sala Franca, trebuie să răspund. De ce și-a schimbat în Uniunea Europeană abordarea? Pentru că Siria și-a îmbunătățit relațiile cu majoritatea vecinilor săi și mai ales cu Libanul. Cunoașteți foarte bine Libanul. Știți că Siria a um, um, legat pentru prima oară relații diplomatice cu Libanul, au deschis o ambasadă și au numit un ambasador. Există de asemenea o cooperare cu alte țări vecine. Până nu de mult, Siria uh, ducea negocieri cu Israelul prin intermediul Turciei. Acum uh, acestea au ajuns la un punct mort, dar totuși ele există. În Liban uh, a ajuns la putere un guvern de Uniune Națională. Ar putea să fie și mai rău. Deci, pe unele linii, Siria a jucat un rol pozitiv în regiune. Dacă 10 zile era suficient pentru a permite ministrului să se deplaseze, nu vreau să mă cert cu președinția suedeză, dar e adevărat că atunci când uh, ei făcut acest patru ani de zile, nu le poți da numai 10 zile ca să vină să semneze. Întrebarea domnului Tano, care dintotdeauna este cea mai dificilă. Ce facem cu Hezbollah și cu uh, Hamas? De fiecare dată când vorbim cu partea siriană, le cerem să se folosească de influența lor, astfel încât Hezbollah și Hamasul să joace un rol pozitiv în uh, fâșia Gaza și în Liban. Facem acest lucru de fiecare dată când discutăm cu autoritățile siriene. În plus, încercăm să reflectăm la cel mai bun mod de a ajuta pe libanezi să controleze frontiera dintre Liban și Siria, pentru că, așa cum știe toată lumea, o mare parte din armamentul Hezbollahului um, traversează această graniță. Menținem dialogul cu autoritățile siriene ca să le spunem că influența lor în aceste două mișcări este uh, una importantă și ar trebui să joace un rol de mediator. Dar uh, nu pot să vă spun că facem mult mai mult. Armele de distrugere în masă în acord există o clauză potrivit căreia cele două părți se angajă să lupte împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, dar ea trebuie aplicată. Trebuie să existe și voința politică de a controla aplicarea acestei clauze. Asasinarea primului ministru Hariri. Nu știu care va fi concluzia tribunalului, nu pot să anticipez în acest sens. Oricum, comisia finanțează tribunalul și Uniunea Europeană sprijină funcționarea acestui tribunal special pentru a se face lumină asupra circumstanțelor în care a fost asasinat primul ministru Hariri. Dosie. Ultimul subiect, noua strategie pentru Afganistan, este o discuție preliminară. Vreau să spun, nu avem un document de bază. Este o ocazie pentru ca dumneavoastră să aduceți la cunoștința raportorului opiniile pe care le aveți. Am să încerc prin a da cuvântul domnului Arlachi. Mulțumesc, domnule președinte. Intenția mea în ceea ce privește raportul nu este să mă suprapun altor documente sau altor strategii. Aș vrea să vorbesc două minute despre profilul acestui raport și apoi să-i rog pe uh, colegi să facă sugestiile de rigoare. Primul element al raportului este complexitatea acestuia. Acest raport nu trebuie să fie unul generic care să facă o trecere în revistă a unor chestiuni concrete, empirice. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la trei sfere generale de preocupare care ar trebui să fie analizate. Întâi de toate, aș dori să luăm în considerare ce s-a făcut deja din punct de vedere al strategiei pentru Afganistan în ultimii 8 ani, după intervenția din octombrie 2001. Să măsurăm impactul intervenției civile străine mă axez pe partea civilă de ajutor și asistență acordate țării de către principalii jucători, Statele Unite, Europa și Japonia și alte țări. Am să încerc să fac și o evaluare ale aspectelor pozitive și negative ale acestei intervenții, uh, domeniile în care s-a înregistrat un impact și domeniile în care nu a existat niciun impact. Se, far, se pare foarte clar că este nevoie de o analiză mai atentă a impactului acestor intervenții, fiindcă, evident, nu a fost suficient impactul. În această dimineață ambasadorul Afganistanului la Bruxelles a participat la întâlnirea cu delegația pentru Afganistan și a făcut o perspectivă a uh, sprijinului extern către Afganistan din perspectiva poporului afgan și a dat naștere la multe semne de întrebare. Și în acest raport aș vrea să reflec și această perspectivă, deci nu să prezint doar perspectiva țărilor donatoare și a comunității internaționale, ci și perspectiva cetățenilor și autorităților din Afganistan Uzbekistan. Se reflect faptul că nu sunt prea mulțumiți de modul în care se livrează această asistență internațională. Ambasadorul a menționat existența corupției pe scară foarte largă în ceea ce privește distribuirea acestor ajutoare și a subliniat o chestiune pe care doresc să o abordez în raport și anume corupția care există în lanțul de distribuire a asistenței. Uniunea Europeană contribuie cu un miliard de euro pe an în mare către Afganistan. E vorba de o cifră enormă către o țară care are un PIB de 10 miliarde de dolari. Deci participăm cam participăm cu o mare proporție din acest PIB și unul dintre principalele aspecte ale acestui raport este cum se livrează această asistență și care este adevăratul său impact. Aș dori de asemenea, cu ocazia acestui raport, să intru în detaliu cu privire la eliminarea culturilor de mac din punct de vedere al intereselor europene. Acesta este principalul motiv pentru care Afganistanul este relevant pentru noi, fiindcă furnizează 95% din producția de heroină și morfină și producția de opiate care sunt consumate de europeni. Și am să încerc să introduc acest subiect uh, în discuție într-un mod foarte serios o trimitere generică la Planul Național de Luptă împotriva drogurilor nu ar fi suficientă. Trebuie să încercăm eu, voi încerca în acest raport, dacă sunteți de acord, să intru în detaliu, în detalii cu privire la eliminarea recoltelor de mac. Am experiență în acest domeniu, am fost direct executiv al Agenției pentru luptă împotriva drogurilor a ONU. Sigur, asta nu înseamnă că uh, vorbesc despre o experiență masivă, dar uh, resursele disponibile în acest sens sunt uh, incredibile acum față de acum 10 ani. Este vorba de o chestiune deci care trebuie analizată în detaliu. Și apoi mai rămâne chestiunea instruirii forțelor polițienești din Afganistan toate noile strategii ale americanilor și ale Uniunii Europene se axează din ce în ce mai mult pe instruirea la scară largă a poliției afgane. Aceasta este principala condiție pe baza căreia putem uh, lăsa Afganistanul, putem părăsi Afganistanul într-un interval de timp rezonabil. Astăzi am aflat că președintele Obama a început să stabilească niște limite de timp și asta este un lucru foarte util pentru toți cei care sunt interesați de o strategie civilă pentru Afganistan. Sunt foarte interesat să vă ascult punctele de vedere. Am să mă opresc aici și dacă sunt sugestii, vă rog, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc! Prima dată, domnul Taler va lua cuvântul. Vă rog. Thank you. Grazie, chairman. Eh, hvala lepa. Mislim da je ta diskusija eh, izre... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere este foarte importantă și vreau să vă mulțumesc, vreau să mulțumesc raportorului pentru această inițiativă este importantă pentru că, pe de o parte, ne dă ocazia pentru ca Uniunea Europeană să își uh, formuleze politica externă și de securitate comună. Cred că urmăm uh, Washingtonului uh, de 8 ani de zile. Ce au făcut ei? Au intervenit în 2001 în această țară, au trecut 8 ani de atunci și putem vedea că nu au niciun fel de rezultat. 8 ani este de două ori uh, perioada în care s-a desfășurat cel de-al doilea război mondial. Am discutat aceste aspecte și am văzut că în fiecare lună numărul de talibani crește cu cât sunt mai multe trupe trimise de forțele coaliției acolo, cu atât apar mai mulți uh, Uh, luptători talibani. Este un paradox și vedem că această strategie nu a avut succes până acum. Cred că este momentul să existe o Titlul este bun, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de o nouă strategie, de o abordare uh, rațională, de o soluție inteligentă care să ducă la retragerea din Afganistan. De asemenea, ar trebui să integrăm tot ce nu intră în categoria, categoria extremiștilor. Uh, trebuie să încurajăm pe, și pe talibani să se autoguverneze, să înceapă, să înceapă să își guverneze propria țară. Cred că este foarte important ca Uniunea Europeană să-și definească strategia și să o urmărească indiferent cât timp vor avea americanii ca să-și dea seama că acest război nu poate fi câștigat. Mulțumesc! Încarico, ma devo segnalarvi che tra... Vreau să vă spun că peste 10 minute nu vom mai beneficia de serviciile interpreților și mai avem șapte solicitări de intervenție. Aș dori să vă dau tuturor ocazia să interveniți, dar vă rog să aveți intervenții foarte scurte. Are acum domnul Sala care are acum cuvântul, dar nu uitați ce v-am rugat. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru introducere. Această problemă trebuie privită în ansamblul ei. Pe de o parte, există lupta împotriva terorismului, pe de altă parte, e nevoie de stabilitate în această țară. Președintele Obama a analizat situația vreme de trei luni înainte de a lua o decizie în lumina raportului pesimist pe care l-a făcut generalul McChrystal, uh, comandantul trupelor sale. Acesta a, uh, a arătat că forțele ISAF nu se descurcau atât de bine pro- uh, și că nu protejau cum trebuie pro- populația civilă. Și era mai degrabă văzută ca, erau mai degrabă văzute ca o forță de ocupație decât de stabilizare. Uh, Cifrele pe care le-ați menționat sunt spectaculoase și cred că ceea ce auzim din Statele Unite și uh, cu privire la rolul aliaților în forțele ISAF uh, pare a fi un uh, rezultat foarte, foarte slab, date fiind resursele enorme care au fost cheltuite. Trebuie să ne gândim la acest lucru și să încercăm să găsim soluții Uh, serioase, pentru că provocările din țară sunt foarte serioase. Domnul Coaltieri are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc domnului raportor pentru această introducere foarte interesantă cu care sunt uh, de acord. Cred că pentru a aborda această problemă a Afganistanului trebuie să evităm să pornim de la o dublă contradicție care există acum în Uniunea Europeană. Pe de o parte, volumul de resurse pe care Uniunea Europeană le uh, alocă chestiunii afganistane și, pe de altă parte, capacitatea de a contribui la strategia forțelor aliate, care este una foarte redusă. O a doua contradicție, pe de o parte, subiectul abordării complete, comprehensive approach, abordării comune există, însă, pe de altă parte, accentul se pune uh, cu predominanță pe creșterea forțelor militare. Cred că Uniunea Europeană poate contribui la schimbarea situației. Nu trebuie să se prefacă că nu este în afara realității și, evident, trebuie să recunoască faptul că angajamentul Statelor Unite este esențial și uh, strategia promovată de Obama va fi cea care va predomina. Dar cred că și Uniunea Europeană are capacitatea de a contribui la situația din Afganistan și anume să, ar trebui să se axeze mai mult pe partea civilă. Planul de acțiune este o contribuție importantă, dar eu cred că putem să îmbunătățim coerența și caracterul unitar. Din acest punct de vedere, aș vrea să-l invit pe domnul raportor să uh, intre mai multe detalii pe domeniul PEST, care este foarte pozitiv uh, în ceea ce privește rezultatele Cred că Uniunea Europeană trebuie să se gândească la posibilitatea de a-și extinde misiunea și în domeniul justiției. Domnul Grzib are acum cuvântul. Podziękować sprawozdawcy. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru uh, declarația foarte utile, pentru informațiile utile privind strategia pentru Afganistan. Sunt două fenomene aici, um, două elemente. În primul rând, trebuie să vedem cât durează acest proces în pofida angajamentelor uh, de trupe suplimentare din partea Statelor Unite și a solicitărilor ca și aliații să facă același lucru. Pe de altă parte, avem uh, apelul președintelui Karzai către talibani de a intra de a deschide negocierile. Mă întreb, nu am putea include și aceste elemente în textul raportului? Ce fel de măsuri ar trebui luate pentru a încuraja pe cei care în momentul de față uh, luptă cu arma în mână să vină la masa negocierilor? De exemplu, veteranul Omar uh, se, distanțează, se distanțează de Al-Qaeda acum. Doamna Lozing. Și eu doresc să-i mulțumesc raportorului și să amintesc un aspect pe care l-a uh, amintit și dânsul, um, care, aspect care cred că ar trebui să fie tratat mai cu atenție în raport, și anume costurile. 2-3 miliarde de dolari au fost alocate deja pentru uh, operațiunile militare și uh, pentru poliție și dacă ne gândim că bugetul Afganistanului este de undeja, undeva pe la 890 de milioane ne punem întrebarea încotro se îndreaptă lucrurile. Eu cred că este o foarte mare problemă. În momentul în care ne retragem, uh, atunci aparatul uh, militar și de poliție este deja pe picioare și uh, se pune întrebarea cum mai reușesc acestea să se financeze. Uh, vor trebui să ia banii din buzunarele populației. Deci aici trebuie găsit o soluție. Și apoi o întrebare concretă. Câți funcționari uh, uh, europeni există acolo în uh, cadrul EUPOL și când se va ajunge la plafonul de 500 de funcționari și în ce măsură sunteți uh, pregătiți să creșteți acest, acest număr cum a, a cerut Consiliul European pentru Afaceri Externe. Și apoi, ați vorbit din nou despre poliție. Este adevărat că 500 de unități ale jandarmeriei europene vor fi trimise în ianuarie 2010 și ce vor face ele acolo? Uh, cum, se va, uh, cum va arăta colaborarea strânsă cu um, misiunea NATO de acolo? Mulțumesc! Mislim da je... Domnul Weigel. Dat fiind faptul că războiul din Afganistan uh, durează de atât de mult timp, de prea mult timp, avem acolo oameni care au experiență militară, experiență civilă, experiență umanitară și aceștia uh, aceștia au spus de atâtea ori ce se întâmplă acolo și totuși avem noi și noi proiecte. Dar războiul continuă și devine din ce în ce mai clar că în acest uh, război nu va exista niciun câștigător, însă vor fi mulți învinși. Astfel înțeleg eu ultima declarație tactică a președintelui Obama. Eu cred că acest anunț nu uh, unul nu este deloc o sursă de bucurie și nu merge în direcția bună. De aceea, inițiativa unei noi abordări a crizei din Afganistan este una binevenită. Salut această inițiativă a colegului Arlachi și cred că ar trebui să luăm în considerare încă un element a fost menționat de Ministerul de Externe egiptean ieri. Acesta a spus că Afganistanul nu a avut niciodată un guvern central în istoria sa și acum noi dorim să construim un guvern central în această țară. Oamenii din Afganistan nu-și doresc un astfel de guvern, nu au nevoie de un astfel de guvern și acesta nu se potrivește cu tradițiile sale. Mă voi opri aici, domnule președinte, și salut încă o dată abordarea colegului Arlachi. Okay. E... Ultimii doi încriși, domnul Tanoc, acum, foarte pe scurt, vreau să-i spun succes domnului Arlachi. Prima frază spune totul. A întoarce pagina în Afganistan și Pakistan este o provocare extraordinară. Am deja senzația unui deja vu. Din păcate, nu mare lucru s-a schimbat. Avem acum doar un nou concept care e interesant, dar e clar că acum talibanii pun probleme atât uh, în Afganistan cât și în Pakistan. Și apoi avem această um, ambivalență a guvernului din Pakistan, care nici el nu are intenția să eradicheze cu adevărat uh, pe teroriștii de pe teritoriul său. Și vedem faptul că banii nu au fost folosiți pentru spitale și îngrijiri medicale, ci pentru a achipa și mai mult um, armata și masa trupe la frontiera cu Pakistanul. Sunt de acord cu dumneavoastră că comerțul cu narcotice este o chestiune de mare importanță. Sunt eu însumi medic și știu cât rău pot să fac um, heroina. Dar cred că ar fi mult mai ieftin dacă am rade toate culturile de maci decât a da atâtea miliarde de euro pentru a plăti noi trupe care se meargă în Afganistan. Mulțumesc, domnule Tanoc. Mulțumesc, doamna Nielsen. Trebuie să ieșim din capcana afgană pe care ne-a întins-o George Bush – nu știu când vom putea să facem acest lucru, trebuie să negociem calendarul cu Afganiei înșiși și trebuie să sprijinim societatea civilă uh, din Afganistan, mă gândesc mai ales la asociațiile de femei din această țară. Nu putem să facem lucrurile fără să-i consultăm. În ce privește raportul domnului uh, Arlachi, câteva observații. E foarte important să vedem cum sunt folosiți banii acordați cu titlul de ajutor. În această țară, nivelul de viață al occidentalilor este o adevărată insultă pentru populația care suferă de așa de mult timp. În ce privește drogul, un alt aspect la care, pe care nu l-ați evocat. Cum putem să îi susținem pe uh, uh, cei care sunt dependenți de droguri în uh, Afganistan? și ei au nevoie de îngrijiri specifice. Apoi, în ce privește poliția, salariile uh, polițiștilor trebuie ca ei să aibă salarii consecvente pentru ca ei să nu fie tentați de corupție. În sfârșit, vreau să mai spun ceva pe care l-am spus deja în cadrul reuniunii um, delegației cu Afganistanul. Există o femeie deosebită care guvernează o provincie. În Afganistan vreau despre provincia Bamian. Este un fapt istoric și ar trebui neapărat să salutăm pe această doamnă care este guvernatoarea a provinciei Bamian. Îl rog pe observator să țină cont de aceste observații și în curând ea va fi reprogramată. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare.